stimați colegi. Haideți să încercăm să începem. Vom începe prin a comunica rezultatele reuniunii coordonatorilor. First and foremost, the negotiating... În primul rând, pentru recomandările EMSA, raportul domnului Flankenstein, coordonatorii au, stabili, au fost de acord cu cererea domnului Flankenstein de a începe discuțiile cu raportorii din umbră și cu Consiliul. Mandatul se bazează pe poziția Parlamentului din prima lectură, poziția adoptată la plenara din decembrie de la Strasburg. Prin urmare, Domnul Flankenstein, Flankenstein va primi acest mandat pentru domeniile în care dumnealui va putea negocia cu Consiliul, împreună, bineînțeles, cu raportorii din umbră. Numirile de raportori și raportor pentru aviz. Trei rapoarte care se referă la pachetul aeroportuar, Introducerea unor restricții privind nivelul de zgomot în aeroporturi cu o uh, abordare echilibrată. Decizia curătorului a fost ca raportul să aparțină grupului uh, socialist și democrat. Al doilea raport, reguli comune pentru acordarea de sloturi. Aici ALDE și cel de-al treilea raport privind uh, abrogarea uh, regulamentului 9611, aici PP-ul. Am hotărât ca împreună să ne ocupăm de programul de cercetare pentru Orizont 2020. Avem și propunerea Consiliului pentru programul de implementare Horizon 2020. Aici vom avea un singur aviz și știți că avizele se fac prin sistemul de rotație. Așadar, ALDE se va ocupa de acest dosar. 6. Mecanismul pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaz cu efect de seră la nivel național, niveluri relevante. Aici, coordonatorul a hotărât să nu se întrepri, să nu se ia nicio măsură. De asemenea, nu s-a luat nicio măsură în ceea ce privește încheierea acordului între SUA și UE privind utilizarea și transferul de registre cu numele pasagerilor. Aici se ocupă Comisia Libe. Și e doar procedura de aviz conform, deci oricum nu puteți veni cu amendamente. Și nu se iau măsuri în ceea ce privește fondul, pentru, fondul maritim și pentru pescuit. În ceea ce privește implementarea sistemului uh, Galileo, Aici s-a hotărât să se facă un aviz. ECR îl va face. Programul privind competitivitatea întreprinderilor uh, mici și mijlocii, aici nu luăm măsuri și în ceea ce privește nivelul uh, de zgomot la vehiculele motoare, aici socialiștii și democrații vor face un uh, raport conform sistemului prin rotație alte documente. O comunicare privind uh, politica aeroportuară. Aici am hotărât să nu facem nimic, deoarece avem um, acel pachet cu trei măsuri. Comunicarea Comisiei privind programul de lucru 2012. Nici aici nu facem nimic, deoarece știm că în plenară grupurile politice vor veni cu o rezoluție privind acest program de lucru comunicarea Comisiei privind dezvoltarea unei strategii maritime pentru zona Atlanticului. Colorătorii au hotărât să facem un aviz pe această temă, socialiștii îl vor face. Comunicarea Comisiei acum privind uh, strategia anuală de creștere, aici nu facem nimic, asta recomandăm. După aceea, comunicarea privind 2020, uh, aici am făcut legătura cu punctele 4 și 5, deci nu vom întreprinde nicio măsură, deoarece acoperim deja acest punct um, la celelalte două. De asemenea, nu facem nimic la celelalte două comunicări, una privind viitorul TVA către un sistem TVA mai robust și mai simplu uh, pe măsura pieței interne și decizia comună a Consiliului privind poziția pe care o va lua Uniunea Europeană în ceea ce privește amendarea anexei 30 în acordul EEA. Uh, la comitologie, coordonatorii au stabilit să invite comisarul responsabil de e-call, iar ceea ce privește camioanele și sistemele de siguranță, în contextul directivei ITS și la actele delegate vom uh, invita comisia. De asemenea, s-a sugerat să facem ceva în ceea ce privește taxa electronică pentru autostrăzi la un moment dat, mai încolo. La diverse. Președintele l-a prezentat coordonatorilor niște informații conform cărora Ungaria a cerut să diversifice fonduri de la transporturi către programe operaționale de energie și de mediu, iar coordonatorii au stabilit ca președintele să trimită o scrisoare celor doi comisari opunându-se acestei cereri, așa cum a făcut și în cazul Poloniei, când această țară a încercat să facă același lucru. De asemenea, există o scrisoare semnată de 24 de eurodeputați care critică proiectul pilot numărul 6 din TNT, Lyon către Torino. Sunt critici aduse autorităților de aplicare a legii din Italia mai ales. Am uh, discutat cu coordonatorii și am stabilit o abordare treptată. Vom scrie o scrisoare domnului Brinsco, coordonatorul TNT, cerându-i informații detaliate pe această temă, inclusiv uh, să ne răspundă la întrebările prezentate de cei 24 de deputați și de diferiți petenți care au înaintat petiții la Comisia Peti. După acest răspuns, coordonatorii vor avea o discuție amănunțită în ceea ce privește plângerile prezentate de petenți și de eurodeputați în ceea ce privește cel de-a șaselea proiect pilot Lyon-Torino. Iată deci ce s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor ieri seară. Domnul El Cadraui dorește să intervină, după care domnul Kramer. Ar fi mai bine să <laughs> intervină întâi domnul Kramer pentru că eu să pot reacționa. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Da, era vorba de doi coordonatori la dosarele TNT. Am fost de acord, am ajuns la o înțelegere pentru următorul lucru. Dacă marile grupuri urmează, urmează să primească aceste două dosare, celelalte grupuri vor fi favorizate la pachetul aeroportuar. Am verificat procesul verbal și văd că ai spus, Brian, următorul lucru. Accept ca orice alt grup mai mic să aibă prioritate în ceea ce privește atribuirea de rapoarte, mai ales în ceea ce privește pachetul aeroportuar. Era clar că liberalii aveau acces prioritar, noi am fi vrut un alt dosar, l-am cerut, însă ieri ne-ai spus că nu. Avem un coordonator, un acord între coordonatori, din câte mi-amintesc eu. Și nu cred că e corect să se renunțe la această înțelegere. Eu cred că ar trebui să primim un dosar. Domnul Simpson. Said acum. Mulțumesc. Eu cred că s-a creat o confuzie aici. E drept că am discutat ieri la coordonatori, însă eu cred că a existat o neînțelegere. După părerea noastră, lucrurile erau foarte clare în ceea ce privește distribuirea celor două rapoarte. TNT și raportul privind finanțarea. Deci noi eram de acord să numim doi raportori de la cele două grupuri politice mari după care am fost amabil și am spus că nu vrem să monopolizăm situația și că vom lăsa următorul grup uh, ca dimensiune să ia acest raport. Deci i-am lăsat pe liberați să aibă acces prioritar la acest pachet aeroportuar. Colegul nostru, domnul Kramer, înțelege că acest lucru e valabil pentru întreg pachetul. Nu, noi pornim de la principiul că ALDE poate să aleagă, după care PP-ul și socialiștii sau un alt grup care vrea să cedeze puncte, deci să poată obține celelalte rapoarte. Noi avem întotdeauna mai multe puncte decât verzii. Prin urmare, putem solicita să ni se atribuie acest raport. Bineînțeles, sunt gata să discut din nou cu Michael, să vedem dacă găsim ceva flexibilitate. Însă, deocamdată, vom atribui acest dosar socialiștilor și democraților, iar după ședință, bineînțeles, voi discuta cu Michael din nou pentru a reveni eventual asupra acestei decizii. Sunt gata să o fac, bineînțeles, și îi propun lui Michael să discutăm ulterior. Însă, deocamdată, eu aș propune să respectăm decizia luată. Eu așa am înțeles. Însă, bineînțeles, putem discuta din nou, uh, Mihail, pentru a soluționa această problemă. Domnul Simpson, înainte de a mai interveni, aș vrea să știu cine va face acest raport. De deci, sugestia este să rămână la socialiști, însă veți discuta. Uh, Vă sugerez să discutați acum foarte repede. Suntem un parlament, avem niște lucrări de, de condus. Eu propun să o facem astăzi, spune domnul Alcadraui. Deci până la sfârșitul acestei ședințe putem informa secretariatul în legătură cu decizia luată. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord ca oamenii să discute între ei și sunt de la un grup mai mic și prin urmare aș vrea șanse mai multe pentru noi. Cred că suntem cu toții de acord. Ar fi bine să avem mai multe rapoarte, însă sistemul e așa cum e. Clar că ne putem plânge de asta, însă, de exemplu, eu aș fi vrut să mă ocup de dosarul privind drepturile pasagerilor, însă nu ne era rândul. Deci încercăm să facem ce putem, dacă nu suntem raportori din umbră, unde ne interesează ceva. În orice caz, uh, grupul nostru este gata să negocieze cu celelalte grupuri mai mari atunci când apar raport, rapoarte care ne interesează, să între timp, eu nu știam că lucrurile se desfășoară în modul ăsta aici. Da, socialiștii l-au privit la coordonator, deci rămâne la ei. Dacă acest grup hotărăște să renunțe la acest raport, e treaba lor. Problema mea e că trebuie să știu uh, mai devreme și nu mai târziu ce se întâmplă pentru a pune lucrurile în mișcare. Deci sugerez ca socialiștii și verzii să se întâlnească cât mai repede cu putință și să discute. Domnul Vandalen acum vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare foarte precisă pentru domnul El Cadraui. Dumnealui va merge la o cafea cu domnul Kramer pentru a lua o decizie în legătură cu acest raport. Însă, de ce i l-ar da domnului Kramer? De ce n-ar uh, merge la o cafeluță cu mine? Nu, nu cred că vrea să-l dea neapărat domnului Kramer. Da, aici nu suntem de acord în legătură cu natura înțelegerii dintre coordonatori. Asta e problema. Și bineînțeles, doamna Foster a avut dreptate. Avem un sistem prin care cei care au mai multe puncte pot să aleagă primii și să aleagă mai mult. Avem un sistem, sistem pe care nu l-au celelalte uh, comisii. Avem un sistem prin care o singură opțiune este posibilă. Domnul El Cadraui și-a exercitat acest drept conform regulile cu, regulilor cu care funcționăm, însă are dreptul să spună că după ce se gândește mai bine își dă seama că nu vrea raportul și îl trimite înapoi ca să-l aleagă ceilalți. Însă deocamdată e un raport S&D și dacă asta se va schimba, cu siguranță domnul El Cadraui ne va informa. Domnul Kramer. Bine, Nu știu, nu spun că neapărat uh, vreau acest raport de la SND, însă în mod normal pentru un raport e un singur raportor și iată că acum avem doi raportori. Am avut un acord, am fost de acord, însă la viitorul pachet uh, aeroportuar ce se va întâmpla cu grupurile mai mici? Liberalii au avut, cea, au avut prima opțiune, iar noi eram după ei. Asta era înțelegerea, însă până la urmă lucrurile s-au întâmplat altfel. Putem discuta, însă degeaba discutăm, înțelegerea era cum era. Domnul Simpson, e un raport S&D acum. Eu v-am informat ce s-a întâmplat ieri la coordonatori. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau de asemenea să vă informez în legătură cu faptul că acum S&D au cu un punct în plus deoarece la plenara de săptămâna trecută am ajuns să avem 12 uh, puncte, înainte aveam 11. Ce înseamnă asta? Acum socialiștii au 12 voturi pe care le pot folosi, însă asta înseamnă că au și un punct suplimentar care vine cu asta. Unii dintre dumneavoastră au fost acolo când președintele a făcut anunțul. Următorul punct acum, înainte de a trece la voturi, domnul Fleckenstein, domnule Fleckenstein, în primul rând, la mulți ani. The youngest looking 31 year old I've ever seen. E tânărul de 31 de ani care arată cel mai bine din cât am văzut eu. După cum știți, domnilor și domnilor, astăzi e ultima zi în care vom avea secretariatul uh, nostru, o vom avea pe doamna Casnix ca reprezentantă a secretariatului. Dumnea ei va pleca la sfârșitul anului, însă astăzi e ultima ocazie pe care o avem de a o vedea aici, în această poziție elevată. Uneori dumnea ei uh, ne arată că e de acord prin gesturile dumnei de multe ori că nu. Dumnezeu a fost uh, cu noi uh, foarte mult timp, a fost o persoană nepărtinitoare, o persoană uh, cu un profesionalism desăvârșit. Știți că am distribuit și o carte, eu credeam că era o carte de condoleanțe. Membrii au semnat aceste mesaje pentru dumneavoastră și ca prim minune am reușit să-l uh, prindem și pe Paolo de Costa. Am uh, profitat de faptul că era în Parlament, era aici, deci avem și mesajul lui printre celelalte. Și numele comisiei vreau să vă prezint acest uh, document pe care l-am întocmit pentru dumneavoastră. Avem mai multe evenimente din viața UTEI aici. Trei coordonatori, domnul El Cadraui, domnul Gros și doamna Meissner. Uitați-vă aici și domnul Kramer. Sunt aici într-o poză în care uh, par complet uh, concentrați, uh, am semnat cu toții, v-am transmis mai multe mesaje și vedeți cât de mult vă apreciem cu toții. Avem aici uh, foarte multe mesaje de la mulți deputați, vă urăm uh, mult succes pe viitor, avem și o fotografie a echipei. Deci în numele comisiei noastre îl avem mai și pe Michael cu o bicicletă, nu se poate cu altceva, clar, cu o bicicletă. Deci vroiam să vă prezint acest document în numele nostru. De asemenea, fetele au venit și cu alte cadouri pe care membrii noștri uh, țin să vi le ofere ca semn de prețuire pentru munca dumneavoastră. And of course, I think I'm hope you will agree with me that Acum sper că sunteți cu toții de acord cu mine, doamna Casniț, are la dispoziție două minute sau timp uh, cât are nevoie la dispoziție ca să răspundă și să ne spună impresiile dumneavoastră. Domnule președinte, stimați membri, sunt copleșită. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în toți acești ani. A fost extrem de stimulant, fascinant, m-am entuziasmat și sper să continuați să fiți uh, în continuare o familie a transporturilor și să parcurgeți acele dosare importante TNT uh, care sunt pe birole dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată președintelui pentru încrederea pe care a pus-o în mine și pentru sprijinul în toate privințele. Mulțumesc! would all stick to the time, you. I know. Well, thank you very much, you two, and good luck. And for the last... Mulțumim foarte mult. Și acum, pentru ultima oară, Bun, dacă mai vrea cineva să zică ceva, Mathieu, te rog, hai, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi dați voie, în numele PPE-ului avem în scris și am făcut-o sigur și pe alte canale. Vrem să-i mulțumim doamnei Casniț. De obicei, acest, aceste aplauze se primesc atunci când cineva iese la pensie, ceea ce e o dovadă cu atât mai, mai mare de apreciere din partea noastră pentru dumneavoastră, care, iată, acum sunteți promovate. Nu e ușor uh, să respecti uh, și să faci un echilibru între interesele tuturor grupurilor. Sigur că se poate întotdeauna să dai sfaturi, însă dacă nu ești obiectiv, uh, riști să faci mai mult rău decât bine. Noi ne-am bazat pe sfaturile dumneavoastră în toți acești ani, așa că nu ne rămâne decât să vă urim numai reușite pe viitor. Știu că vă veți uh, întoarce mai aproape de țara dumneavoastră, sper însă să veniți să ne mai vizitați din când în când. Președintele, va trebui să dăm cuvântul tuturor coordonatorilor, se pare, dar vă rugăm pe scurt. Mulțumesc foarte mult, Brian. Eu, din partea colegilor din grupul meu, vreau să-i mulțumesc lui Ute foarte mult pentru tot ce a făcut. Nu e o întâmplare că ați primit o ovație atât de intensă astăzi. Ați fost uh, foarte bine intenționat, ați lucrat uh, mult în toți acești ani, ați fost discretă, ați fost mereu prezentă și ne-am putut baza pe dumneavoastră în orice situație. Sigur, este și meritul dumneavoastră pentru modul în care s-au desfășurat uh, lucrurile aici în comisia noastră, s-au desfășurat bine. Deci mulțumim încă o dată și din nou uh, numai succese și, uh, sigur, o satisfacție cât mai mare în activitățile dumneavoastră viitoare. Jezin, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uite, toată lumea știe că Obiectivul uh, nostru a fost să lucrăm cu capul cât mai limpede și eu, uh, în calitate de coordonator, uh, întotdeauna când am avut o problemă, am putut întotdeauna să-ți bat la ușă și să vin la tine să mă ajuți. Marciu a spus că speră să ne vizitezi din când în când la Bruxelles. De ce nu? Putem și noi să venim la Luxemburg să te vedem. Peter. Da, mulțumesc. Britanicii sau englezii folosesc uh, expresia civil servant pentru funcționar, adică un uh, servitor al publicului. Ei bine, stimată doamnă, dumneavoastră sunteți exemplul perfect. Ne-ați servit pe toți, ați uh, furnizat niște servicii extraordinare comisiei noastre și cred că această expresie civil servant trebuie scrisă în aur special pentru dumneavoastră. Ne-am putut bizui, ați fost extrem de agreabilă, foarte prietenoasă cu noi. Ați fost, uh, deci, uh, un uh, civil servant extraordinar pentru noi. Da, mulțumesc din partea verzilor. Vreau și eu să-ți mulțumesc foarte călduros pentru colaborarea pe care ai avut-o cu noi. Suntem extrem de recunoscători. Așa, după cum a spus și Costas, a fost uh, foarte plăcut să ne întâlnim uh, la micul dejun. Tu ești din Bochum, eu sunt din Wuppertal, deci destul de aproape, avem origine apropiată, ca să zic așa. Doamna Casniț întruchipează toate virtuțile prusace, este extrem de deschide, deschisă și doritoare să ne răspundă la întrebări și uh, cu inima grea, nu avem ce face, trebuie să vă urăm toate cele bune de acum înainte, o să vă ducem dorul. Mulțumim tuturor! Doamna Casniți uh, pleacă cu acest uh, epitet de civil servant, toată lumea o aplaudă și face ovații. Eu însă când o să plec, toată lumea o să răsufle ușurată. Bine că am scăpat de el, o să ziceți, nu? Okay. So, now I can say for the final time can we Bun, acum pentru ultima dată anul acesta o să vă rog să vă votați cartelele de vot. Doamna Casniț, verificați. Probabil este ultima dată când îmi va spune că PP-ul are iarăși un vot în plus. Haideți să verificăm totuși. Deci s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Well, it is our lucky day to... Iată că e ziua noastră norocoasă, PP-ul nu are un vot în plus. S-au străduit pentru UTE. Bun. Nu, toată lumea a votat corect, chiar și socialiștii. Bun. Luăm primul vot. Mulțumesc pentru cooperare. Așadar, avem o propunere pentru o decizie a Consiliului cu privire la un acord privind serviciile aeriene între UE și Republica Indonezia. Este raportul președintelui. Facem, avem un singur vot, votul final. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. And it's 39 in favor, none against that unanimous. Thank you very much, Dad. Avem unanimitate, 39 de veturi pentru, mulțumesc foarte mult, deci s-a adoptat. Un început bun. Urmează acum raportul doamnei Savisar. Articolul 2, punctul 3, amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 este caduc. patru este caduc și el. Mergem la 56 și 57 care sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Deci 56 și 57 s-a deschis votul. 56. 54 era caduc, Michael, pentru că s-a adoptat 55. Deci acum votăm la 4A 56, 57 și 58, dar inclusiv pe domnul Keith Taylor aici. Pe toate trei. Am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 63. 63. Cine-i pentru? Încă o dată, PP-ul văd că e derutat. 63. Cine-i pentru? Mai bine. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Oameni buni, știu că se apropie Crăciunul, dar vă rog să vă concentrați. 59. Knut Fleckenstein. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. doi este caduc, deoarece s-a adoptat 60. Mergem la 73, al domnului Van Dalen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64, domnul Zile. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 și 69 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 urmează. Și 71, identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 72 a fost retras. 74. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ba, haideți să verificăm. Am deschis votul electronic la amendamentul 74. Everybody voted. Vote. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe la 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80, 81 și 82 sunt caduce deoarece am, am adoptat amendamentul 9. Următorul este 79. Avem un vot pe părți. deoarece am votat amendamentul 9, așa asta înseamnă că vom vota doar cea de-a doua parte. De fapt, luăm ambele părți împreună. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84. Pardon? Suntem la 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 84. Am deschis votul electronic. Se pare că lumea nu prea își respectă timpii. Socialiștii iarăși au un vot în plus, domnule Said. Mi se pare că vă cam duce valul. Bun, s-a remediat, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 85 și 86 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 87 și 88 identice pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. 87 și 88. Am deschis votul. Everybody voted. It's got the S&D as one two. Socialiștii are și un vot în plus. Domnule Alcadraui, după cum știți, avem cu un membru în plus. Nu știu, el are dreptul să-l voteze sau nu? Cred că ar trebui să fim 12. Doisprezece, da, sunt doar doisprezece socialiști. Înseamnă că nu am, nu am actualizat programul pe console, deci o să vă permitem acest vot. Bun, a votat toată lumea. Mathieu, să știi că pe viitor, dacă zici că ești pentru respectarea rezultatului de pe consolă, așa o să facem. Am închis votul și se adoptă. 89 al doamnei Meissner pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91 al domnului Taylor pentru împotrivă abțineri se adoptă. 90 este caduc, 92 acum pentru împotrivă abțineri se respinge. Bun, verificăm. 92. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul și în mod clar se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 97. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 e caduc, 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 104. Am deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și iată că se adoptă. 105. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 106 al domnului Van Dalen pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 107 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 include amendamentul oral al verzilor. Sunt obiecții la amendamentul oral? Dacă nu, luăm împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul E. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mergem acum la 14. Ba nu, mi se spune că e 15. Deci amendamentul 15 al doamnei Vils pentru împotrivă abțineri se respinge. 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă abțineri se respinge. 20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la amendamentul 1, vă rog. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mergem acum la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că mergem mai departe la 25. 25. La considerentul 6A9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 și 30 sunt identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe la compromisul B. Compromisul B, deci. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 al domnului Kuhn. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Se pare că nu mai vrea lumea să-și ridice mâna așa de sus. Deschidem votul la 32. Has everybody voted? Vote is closed. S-a închis votul și se respinge. vote this, vote that, and then this, and then come back if, if this is rejected. All right. We, we, so I do the compromise first. We need to amendment five. Let's do it, colleagues. There's amendment. Bun, dragi colegi, luăm amendamentul 34, dar va cădea dacă este adoptat compromisul CEM. Deci luăm întâi amendamentul 5, apoi compromisul și apoi revenim la 34 dacă trebuie, da? Deci amendamentul 5 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, deci nu mai trebuie să revenim la 34. Mergem înainte. Compromisul D. Compromisul D. Pentru. Este un vot pe părți, pardon. Luăm prima parte, fără cuvintele Deploy European funds such as Marco Polo as widely as possible și a doua parte are restul. Deci, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Al domnului Taylor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 este caduc. 39 al doamnei Țicău încă valabil. Amendamentul e valabil, nu, doamna Țicău? 39. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 al domnului Taylor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 al domnului Taylor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru. 45 este caduc, deoarece am adoptat amendamentul 20. Da, corect. Mergem acum la 48. Al domnului Zile. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 al doamnei Foster. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Felicitări doamnei Savisar. Okay, we now have a top table shuffle. Și acum, dacă ne permiteți să ne schimbăm aici între noi, la prezidiu. Înainte să ne pregătim pentru următorul punct care se referă la Banca Europeană de Investiții. Da, da.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 Okay, colleagues, can we... Dragi colegi, haideți să trecem mai departe la schimbul de vederi cu Banca Europeană de Investiții și cu unul dintre directorii săi, domnul Dominic de Creioncourt, care este director pentru politica de investiții de creditare a transporturilor. Ar fi trebuit să vină domnul Meieștat, dar din păcate dumnealui are foarte multe de făcut în Luxemburg, așa că ne-a transmis scuzele dumnealui. Cu siguranță însă a trimis în locul dumnealui un domn foarte capabil, domnul Dominic de Creoncourt, care are un rol important la BEI. Dumnealui ne va spune, ne va povesti despre cum ne poate ajuta BEI să construim acea infrastructură de care avem nevoie în Europa. Așadar, domnule de Creioncur, aveți cuvântul. Suntem transmiși live, deci uh, suntem transmiși peste toată lume, chiar și în spațiul cosmic, probabil. Unii ar spune că pe mine acolo m-ar trimite. În fine, nu contează. Sunt convins că aveți să ne spuneți lucruri foarte interesante. Aveți cuvântul. Mulțume- mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și încă o dată vă cer scuze numele domnului Mieștat, care nu poate fi prezent astăzi aici. Eu cred că punctul de plecare pentru astăzi, din păcate, este același pentru toate temele, oricare ar fi ele. Criza actuală. Această criză, din păcate, înseamnă o scădere a bugetelor de stat, fie că sunt uh, bugete naționale, fie că sunt bugetul european, și în același timp restricții privind creditarea. Asta înseamnă că riscurile care sunt eliminate în primul rând sunt investițiile, dar știm că avem nevoie de investiții pentru creștere pe termen lung, pentru competitivitate și ocupare și așa mai departe. Deci, iată, ne confruntăm cu riscuri din acest punct de vedere. Iar știm că investițiile înseamnă și infrastructură și, bineînțeles, infrastructură mare. Provocarea este însă cum putem susține mobilitatea, mobilitatea durabilă pe termen lung. E bine, avem uh, o serie de politici și există o carte albă a Comisiei Europene care a fost uh, publicată anul acesta. Avem uh, o politică de transport actualizată în colaborare cu BEI și cu Parlamentul European, avem facilitatea conectarea Europei și ghidurile TNT. Avem deci cadrul și uh, acum ne mai rămâne să vedem care sunt condițiile de reușită în acest cadru. Un lucru foarte, foarte important pentru noi este să selectăm proiectele potrivite, proiectele bune, nu orice fel de proiecte. E crucial să putem face acest lucru și vom vedea cum poate ajuta Banca Europeană de Investiții în acest sens. În al doilea rând, un lucru important, nu atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, este să avem un cadru de reglementare corect în uh, aceste țări. În al treilea rând, ca să revenim la ce putem face noi pentru dumneavoastră și apoi domnul Barrett ne va spune mai multe, putem ajuta la o bună pregătire a proiectelor. Avem consultanță tehnică și financiară pe care o putem oferi. Și, în fine, o a patra condiție, doar a patra, e nevoie de condiții bune de finanțare. Acum dați-mi voie să vă prezint uh, pe scurt trei capitole. Unul se referă la ceea ce a făcut în domeniul transporturilor până acum BEI, al doilea ne spune de ce e nevoie în viitor și în al treilea vedem cum putem găsi finanțările necesare. Deci ce a făcut până acum BEI în ultimii 5 ani? Din 2006 până în 2010, BEI a acordat 71 uh, de miliarde ca împrumuturi pentru transporturi, în jur de 30 de miliarde pe an. 8 miliarde au fost pentru proiectele TNT adică 15% din uh, totalul finanțărilor. Vedeți, deci, că rolul BEI este destul de central. Ce oferim noi? Oferim condiții atractive, prețuri atractive. Noi nu avem obiective de profit, suntem deci o bancă mai specială, avem uh, ca obiective supreme obiectivele comunitare, sprijinul Uniunii Europene. Și acum, revenind la ceea ce e important pentru infrastructura de transport, avem instrumente mixte și am să spun mai multe despre acestea când discutăm despre asistența financiară. Deci, cam cu asta ne-am ocupat în ultimii ani și intenționăm să continuăm. De ce avem nevoie în viitor? Carta alba Comisiei uh, pentru transporturi a ilustrat uh, faptul că avem uh, niște cifre uriașe, avem 1,5 trilioane de investiții pentru perioada 2010-2030 pentru infrastructură de transporturi, din care 550 de miliarde, repet, 550 de miliarde sunt alocate pentru TNT până în 2020. Cifre uriașe. Însă dacă le comparăm cu ceea ce s-a făcut în anii trecuți, vedem că nu sunt chiar atât de mari. Pentru că, de exemplu, în Europa Centrală și de Est s-a alocat 2% din PIB pentru acest tip de investiții, pe când în statele membre mai vechi, nivelul este doar de jumătate din uh, nivelul din noile state membre. Deci vedem că ele încearcă să recupereze. Dacă avem, deci, 1,5 trilioane pentru o perioada estimată, asta înseamnă că, practic, doar 75 de miliarde sunt alocate în fiecare an, deci mai puțin decât ce s-a făcut în trecut. Cu toate acestea, sumele sunt uh, o provocare, dată fiind uh, criza economică. Acum, cum putem identifica aceste fonduri? Cum le putem găsi pentru a putea eluda cumva dificultatea aceasta lipsei creditării și a scăderii bugetelor publice. Cu toții ați auzit că avem instrumente financiare care încearcă să vină cu o nouă abordare. Adică să combinăm fondurile din bugetul european, din bugetele europene, cu instrumente sau credite de la bănci de la BEI pentru a atrage deci, finanțarea sectorului privat. În acest uh, slide vedeți aici că, desigur, avem în continuare nevoie de granturi, de fonduri nerambursabile și și de împrumuturi. Însă, presupunând că vorbim doar despre proiecte justificate din punct de vedere economic, adică proiecte care sunt bune pentru societatea în ansamblul ei, e bine, dacă profitul pe care investitorul îl poate obține din aceste proiecte nu e suficient de mare, înseamnă că trebuie să completăm cu granturi, cu fonduri nerambursabile. Însă, dacă profitul este bun, atunci putem oricum să facem un mix dintre cele două pentru că astfel putem uh, oferi o finanțare mai mare pentru că garantăm un efect de pârghie al grantului asupra creditului. Și o să vă dau un exemplu ulterior cu obligațiunile de proiect. Printr-un astfel de amestec, permitem și bugetului european și eBay să facă mai multe împreună. Nu vreau să insist prea mult pe experiența noastră în legătură cu PPP-urile, deoarece cred că colegul meu Barrett va vorbi despre acestea în prezentarea lui. Va vorbi despre centrul de expertiză al BEI în legătură cu PPP-urile. Am să trec direct la exemplul cu obligațiune de proiect. Ele sunt doar un posibil exemplu de astfel de instrumente financiare. Cred că are rost să petrecem un minut asupra lor ca să vedem mai clar despre ce vorbim. Mai întâi vreau să vă spun că obligațiunile de proiect nu sunt uh, eurobonduri, sunt complet diferite. Din păcate, se mai face confuzia între cele două. Eu nu judec uh, aici valoarea nici uneia, însă obligațiunile de proiect sunt emise de sectorul privat, de compania care realizează un proiect. Și pe slide-ul următor, dacă puteți citi, nu știu dacă se vede, uh, dar aici um, arăt modul în care funcționează acest proces. Deci pe stânga, pe dreapta, avem, uh, vedeți, un uh, SPV, adică un uh, vehicul de investiții. Iar acesta, vedeți că este fundamentat pe un capital, iar acest, această companie de proiect vrea să emită obligațiuni pentru a-și finanța proiectul. Care e problema? această companie poate nu are un rating suficient de mare pentru a atrage finanțarea pe care ar putea o atrage și care există la îndemână. Fonduri de, de investiții, fonduri de pensii, bănci și așa mai departe. Prin urmare, trebuie să-i consolidăm ratingul, adică cineva trebuie să își asume un risc mai mare și aici intervine BEI. BEI poate interveni pentru ca aceste obligațiuni să ajungă la un nivel suficient de atractiv pentru a fi interesante pentru investitorii privați. Și aici putem uh, face apel și la bugetul european, într-o anumită măsură, pentru a acoperi eventual prima perioadă de activitate. Din păcate nu se mai vede pe slide, deoarece am trecut mai departe, ba da, iată. Putem uh, să luăm o contribuție foarte mică de la buget, să zicem 4 miliarde sau 4 milioane, depinde de ce sumă vorbim, să zicem 4 milioane din bugetul european, 20 de milioane din partea BEI împrumut subordonat, iar la aceste milioane putem emite 100 de mil... putem emite obligațiuni până în valoare de 100 de milioane de euro. Deci, vedeți, noi acoperim astfel aproape 150 de milioane de nevoi de investiții. Așadar, prin um, o sumă foarte mică de la buget, creăm efectul de pârghie, care atrage o investiție foarte mare. Așa funcționează această abordare. Obligațiunile de proiect sunt doar un exemplu, mai avem și altele. Uh, fonduri cu capital de investiții sau uh, instrumente de cercetare în domeniul transporturilor și altora. Și putem, de exemplu, să încercăm să continuăm instrumentul LGTT. Vă spun însă că finanțarea nu este suficientă, deoarece pe lângă finanțare mai e nevoie și de o foarte bună pregătire a proiectelor – și noi, împreună cu Comisia Europeană, avem mai multe instrumente prin care putem asista la pregătirea proiectelor. Domnul Beret va vorbi mai multe despre asta și vă va spune despre cum se poate alcătui o bună listă de priorități, despre cum se poate structura un proiect. Avem instrumentul Jaspers, care folosește fonduri structurale pentru a pregăti instrumente mari. Avem Jessica pentru dezvoltare urbană și EPEC, care va apărea în următoarea prezentare. Cam atât din partea mea. Dați-mi voie să trag câteva concluzii acum. Cum spuneam în introducere, noi, cei de la Banca Europeană de Investiții, considerăm că investițiile sunt cruciale pentru creștere și competitivitate dacă vrem să ne pregătim pentru viitor. Iar acest lucru este cu atât mai valabil la infrastructura de transporturi, în vremuri de criză, când bugetele sunt reduse și nu se mai acordă credite bancare, este absolut vital să capitalizăm uh, pe fondurile din um, sfera privată. Avem cunoștințele necesare, avem know-how-ul și ne trebuie acum obiective adecvate și, desigur, trebuie să asigurăm o responsabilitate deplină față de bugetul european și de dumneavoastră. Ne sperăm că idei precum obligațiile de proiect vor ajuta să echilibreze bugetul european și să ne ușureze și nouă uh, obligațiile pe care le avem în legătură cu finanțarea la BEI. Președintele, mulțumim foarte mult, uh, stimate domn. Haideți să trecem direct la prezentarea domnului Beres, după care vom uh, avea o discuție generală, dacă sunt de acord și deputații. Da? Bun. Domnule Barrett. Vă rog, dumneavoastră ați fost înainte director al BEI pentru uh, Europa de Nord-Vest. Deci, foarte important, tot ce are cuvintele Nord-Vest este foarte important. În continuare, deci, domnule Beret, sunteți uh, expert în tot felul de lucruri, PP-uri printre altele, așa că sunt foarte interesat să aud ce aveți de spus. Aveți cuvântul. Mulțumesc. E o plăcere să vă pot vorbi despre acest subiect în această dimineață. Mă voi referi la o serie de elemente centrale pentru că parteneriatele public-privat reprezintă un domeniu în care de foarte multe ori persistă multe nelămuriri. În primul rând, în rețeaua europeană și în comunitatea europeană există o metodologie stabilită pentru discutarea parteneriatelor uh, public-privat. Astfel putem face clar distinția între rolul sectorului privat și cel al sectorului public. Știm exact care sunt liniile de demarcație pentru responsabilitățile sectorului uh, public, uh, care este rolul serviciilor publice, însă Ceea ce avem aici este un instrument pentru gestionarea investițiilor din sectorul public ca instrument adițional pentru a îndeplini obiectivele de politică publică. Dacă e să vedem ce anume am realizat în domeniul parteneriatelor public-privat în întreaga zonă europeană, putem vedea că există un nivel semnificativ de investiții în cadrul acestui format. Dacă ne uităm la anii de vârf, e vorba de 30 de miliarde de investiții anuale și dacă ne uităm la anii mai slabi, în seria actuală de 5 ani, vedem cifre care reprezintă cam jumătate din suma citată anterior. Deci instrumentul depinde de cererea de pe piață, însă este un instrument care contribuie semnificativ la investițiile uh, pentru îndeplinirea obiectivelor de politică publică. Dacă e să vedem distribuirea um, geografică. Parteneriatele public-privat, în general, sunt considerate ca fiind un instrument uh, dezvoltat și folosit cu precădere de autoritățile britanice, însă nu putem spune că această definiție stă în picioare. În 2010, Spania a fost principala piață pe care s-a folosit această formă de parteneriat ca valoarea tranzacțiilor. Evoluția britanică s-a transformat acum, proiectele nu mai sunt atât de mari, ci mai mici, uh, în domeniul sănătății și al învățământului, iar în 2011 Franța va fi piața cea mai uh, mare ca dimensiuni de tranzacții PPP. Autoritățile publice uh, vor uh, îndeplini ceva ce au uh, așteptat întotdeauna și anume folosirea acestor parteneriate în sectorul feroviar. Acum putem privi cu noi ochi atât uh, meritele acestor parteneriate, cât și modul în care acestea se încadrează în sistemul general. Dacă e să ne uităm la câteva economii majore din Uniunea Europeană, vedem că uh, Ponderea investițiilor ca procent din PIB e de 2% în Germania, de exemplu. În schimb ce în Spania, în Portugalia e de 6%. Asta oglindește atât nevoile economiei, cât și uh, instrumentele alese de economiile naționale avem o variabilitate destul de diferită în ceea ce privește gradul în care PPP-urile au fost folosite pentru îndeplinirea acelor obiective, mai ales în cazul Marii Britanii, Spaniei, Portugaliei și în ceea ce privește obiectivele de politică publică, Germania și Polonia indică niște ținte care depășesc media europeană, în timp ce alte țări trebuie să-și dezvolte mijloacele de implementare acestor parteneriate în aceeași măsură. Dacă, avem, dacă facem o defalcare pe sectoare, vedem că transporturile au fost principalul domeniu pentru folosirea PPP-urilor. Asta nu înseamnă însă că nu s-a investit în infrastructurile sociale, în sănătate și uh, învățământ, aici proiectele fiind de dimensiuni mai mici. De ce sunt folosite aceste forme de parteneriat? Deoarece sunt un element esențial pentru a obține resurse suplimentare și pentru a avea expertiza necesară pentru a uh, a ajuta la îndeplinirea obiectivelor de politică publică. Dominic Căr a Dominic de Creancur deja a identificat principalele obiective. Știm că PP-urile sunt un instrument specializat care e folosit doar în soluții uh, doar în, situa- în anumite situații, nu cu spectru larg. Și e clar că în momentul de față nici bugetele naționale, nici piețele nu pot uh, uh, duce la îndeplinirea obiectivelor ambițioase pe care și le-a stabilit uh, Uniunea. Deci avem aici o provocare. Cum să folosim mai inteligent resursele financiare uh, pe care le avem la dispoziție și aici intră în joc PPP-urile, deoarece îi permit sectorului public să adune resurse financiare din alte surse, care nu sunt naționale și nici de la bugetul comunitar. Se înlesnește finanțarea cu sectorul bancar și cu sectorul piețelor de capital și, de asemenea, permite o programare atentă a investițiilor în funcție de prioritățile stabilite de instituțiile comunitare. Când vorbim despre parteneriate public-privat, vedem că e un uh, instrument foarte strategic care și-a jucat rolul și care catalizează folosirea resurselor. Există însă o serie de um, aspecte care trebuie soluționate. În primul rând, uh, trebuie să ne dăm seama că avem niște linii călăuzitoare de la Eurostat privind deficitele publice. Avem de asemenea și nevoia de a trata în mod transparent din punct de vedere fiscal toate autoritățile publice. Deși aici mă gândesc de la balanța de plăți. Foarte pe scurt. Banca Europeană de Investiții a jucat un rol semnificativ. În ultimii ani, împrumuturile au depășit 2 uh, miliarde pe an și dacă e să comparăm asta cu investițiile totale în rețeaua atente, asta înseamnă că 15% din finanțare s-a făcut sub această formă. Aș vrea să Sublinez ceea ce spunea domnul Reancur. în legătură cu faptul că această finanțare nu este suficientă pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de politică publică, deși știm că multe state au avut astfel de programe PPP, Adevărul a fost că prin colaborare, prin împărtășirea de informații și de cunoaștere la nivel comunitar, am înleznit și consolidat foarte mult abilitatea autorităților publice de a gestiona programele PPP într-un mod mult mai acceptabil. Am făcut acest lucru concentrându-ne mai ales pe Uh, construirea de capacitate de organizare, am oferit sprijin pentru obiective strategice, iar uh, piața privată strategică a putut să lucreze pe proiecte individuale. De asemenea, am, uh, ne-am dat seama că e important să se disemineze bunele practici în acest sector. Bei recunoaște foarte clar un lucru și anume trebuie să se colaboreze cu autoritățile naționale pentru a putea înlezni uh, ducerea la bun sfârșit a programelor. Facem asta nu doar prin furnizarea de finanțare, ci și prin asistența și consilierea pe care o oferim pentru proiectele publice. Programul Jessica e un astfel de exemplu pentru dezvoltarea urbană și pentru folosirea fondurilor structurale. Există și programul Jasper care ușurează implementarea proiectelor majore de mediu sau în sectorul transporturilor. Sunt niște exemple foarte pertinente cu un parcurs excelent și cred că mulți membri din această sală pot spune din propria lor experiență cât de util au fost aceste proiecte. Domnule președinte, astfel cred că am putut pregăti terenul pentru o discuție mai, mai largă. Vă mulțumesc. Domnul Groș, domnul Kramer, Cancian, domnul El Cadraui, toți cei care doresc să intervină, vă rog să ne arate. Domnul Groș e primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru explicații. Nu aș vrea neapărat să vorbesc despre aceste instrumente. Dacă sunt bine adaptate, sunt foarte utile, asta e clar. Am o întrebare pentru prima persoană care a intervenit. Ce credeți despre viabilitatea financiară a unor proiecte de o astfel de anvergură? Credeți că e un argument esențial pentru ca un proiect să fie a, să primească undă verde din partea comisiei și în al doilea rând. Credeți că în țările în care au început deja lucrările de pregătire pentru aceste proiecte, s-au adaptat legile privind uh, cererile de ofertă pentru organizarea de licitații publice. De asemenea, din punct de vedere al fiscalității s-a făcut ceva credeți că acest lucru ar putea constitui un uh, obstacol uh, și acum în ceea ce privește obligațiunile de proiect. Chiar și aici la Parlament am avut o discuție foarte interesantă în legătură cu transportul feroviar. Vorbind despre sectorul feroviar, ne gândim de asemenea și la gestiunea infrastructurii ceea ce face cel care exploatează infrastructurile. Acum avem din ce în ce mai multe parteneriate și uh, se încurajează crearea de infrastructuri. Deci va fi hotărătoare și uh, implicarea acestora. Deci vorbesc aici de obligațiuni de proiect. Deci va fi decisiv pentru a avea credite mai bune cu o dobândă mai avantajoasă. Există riscuri foarte puternice care trebuie stabilite pentru ca banii puși la dispoziție să fie folosiți cât mai bine. Și o ultimă întrebare în legătură cu parteneriatele public-privat, dar și cu acele project bonds. În prezentarea pe care ne-ați făcut-o, proiectele, vorbim despre proiectele care sunt amortizate, care produc beneficii. Vorbim aici despre proiecte la fel de interesante uh, ca și proiectele care nu vor uh, produce un venit. În anumite cazuri va fi greu să se opteze uh, pentru această formă de investiții dacă ne gândim doar la randament. Mateo, trei minute fiecare, vă rog. Domnul El Cadraui de la Socialiști, două minute, te rog să încerci să respecti timpul. Mulțumesc. În ceea ce privește obligațiunile de proiect, dacă am înțeles eu bine, aceste obligații sunt uh, practic notate, cotate în funcție de ceea ce crede Banca Europeană de Investiții. Deci aici e vorba de a atrage interesul investitorilor privați, despre asta e vorba. E clar că ne putem întreba care este credibilitatea unui astfel de sistem de cotare, deoarece deja există mari fluctuații în ceea ce privește cotarea țărilor. Gândiți-vă la agențiile de rating. Deci nu credeți că va fi mai greu să punem în aplicare aceste obligațiuni de proiect? Și în al doilea rând, nu credeți că există și riscul de a vedea cum autoritățile naționale reduc finanțarea structurală? De exemplu, în cadrul sectorului feroviar, statele membre se vor gândi că acest sector va recurge oricum la aceste mijloace de finanțare inovatoare, cum ar fi Project Bonds. Și astfel, banii care nu vor fi investiți aici vor fi folosiți pentru buna funcționare a operatorilor, deoarece până la urmă tot trebuie plătită factura. Deci banii vor trece de la un buzunar la altul. E mai greu, însă sper că ați înțeles ce privește parteneriatele public-privat. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, însă în majoritatea cazurilor riscurile sunt asumate mai ales de partenerul public, iar partenerii privați au uh, beneficiază de o garanție a beneficiilor cumva unui venit. Aici e vorba de o opțiune, deci fie nu se investește deloc, fie se investește cu niște costuri mai ridicate pentru contribuabili și utilizatori. Însă aș vrea să știu dacă s-au făcut analize de impact în ceea ce privește diferențele între proiectele finanțate 100% cu bani publici și proiectele care ajung la bun sfârșit uh, datorită unui parteneriat public-privat. Care e diferența în ceea ce privește prețul, uh, costurile între diferiți actori implicați? Există studii comparative, niște concluzii pe care ne le puteți prezenta? Doamna Meisner. Ich brauche gar keine drei Minuten, es ist ja schon eine ganze Menge gefragt worden. Ich habe Trei minute s-au pus deja foarte multe întrebări. Uh, domnule Creioncur, spune doamna Meissner. În ceea ce privește proiectul pilot, este vorba despre un proiect OTA? Uh, vor fi uh, adaptate grupurile? Întrebarea mea este, de fapt, când va începe acest proiect pilot? Uh, se propune sfârșitul anului 2013, dar ați putea să ne faceți o prezentare, să ne spuneți când va fi efectiv început acest proiect. Apoi, S-a vorbit despre uh, tot felul de sume, 100 de milioane, 4 miliarde care ar putea uh, fi uh, încasate. Există un raport privind banii europeni, respectiv banii de la BI. Oare vor exista niște limite care vor fi impuse? pentru că sumele par foarte atrăgătoare. Uh, cât despre dumneavoastră, domnule Baret, PPE-urile în Germania uh, sunt destul de puține. Au, au fost lăsate în uh, suspans. Care este motivația? Poate că este o sumă mult prea mare de bani publici în Germania și nu avem nevoie de astfel de parteneriate? Mă gândesc la proiectele pe termen lung care ar putea fi foarte bine uh, realizate cu aceste PPP-uri. Doamna Foster. Mulțumesc. Le mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentarea atât de cuprinzătoare pe un subiect uh, foarte complicat. Câteva observații aș avea. În primul rând, vorbim aici despre miliarde, împrumuturi cu o valoare de miliarde. Poate că Pare oarecum simplist ceea ce spun eu, însă banii publici trebuie supravegheați uh, în orice moment. Cum faceți acest lucru la BI? Împrumuturile sunt acordate, banii sau obligațiunile sunt uh, emise, sunt distribuite, deci ce faceți pentru a vă asigura că totul se întâmplă așa cum trebuie? Că um, beneficiarii sunt cei care trebuie să primească acest bani. Deci asta e partea de supraveghere și control. Acum, referitor la deciziile în legătură cu ce alegeți să finanțați. Aici apare și uh, partea politică. Intră în joc considerente de natură politică atunci când se stabilește ce anume va fi finanțat? Dacă eu, de exemplu, doresc un împrumut de la BI și mi se refuză acest uh, împrumut. Aveți, există un mecanism de apel? Mulți nu știu cum funcționează organizația dumneavoastră în interior. Am văzut proiecte extraordinare făcute în Uniunea Europeană. Am văzut de asemenea și proiecte care nu au fost minunate și banii contribuabilor au fost risipiți. Când am fost când am avut primul meu mandat, am văzut astfel de cazuri. Și acum, în ceea ce privește parteneriatele public-privat. Acum câțiva ani am introdus inițiativa tehnologică comună. Parlamentul a sprijinit asta în ceea ce privește domeniul farmaceutic. Aș vrea să știu dacă se menține acest GTI. Și care e diferența între un parteneriat public-privat și o astfel de inițiativă tehnologică comună? Deci aș vrea să <laughs> am niște informații, să știu ce se întâmplă în acest domeniu. Domnul Kramer. Ja, in Deutschland ist es relativ wenig und das liegt auch da. Mulțumesc. În Germania acestea sunt relativ reduse când a căzut zidul de la Berlin, s-au făcut foarte multe investiții și PPP-urile au jucat un rol foarte important. Existau foarte multe proiecte. Ne-am spus că orice poate fi construit și după 10 sau 15 ani am uh, constatat că multe locuri de muncă au fost pierdute și a trebuit să ne punem tot soiul de întrebări. Apoi, uh, pentru Elveția am evocat PPP-urile, am uh, discutat cu responsabilii de la transporturile feroviare din Elveția și mi s-a spus că această idee n-ar fi chiar proastă, pentru că dacă proiectul este bun, poate fi viabil. Deci trebuie să facem o diferență. Ar trebui să ne gândim că nu vom avea niciodată un PPP pentru, uh, să zicem, uh, traseul Lyon-Torino uh, dacă lucrurile nu se finanțează suficient însă aș putea să vă dau uh, și alt exemplu. Uh, sunt 50 uh, de kilometri lipsă din punct de vedere al electrificării în Germania, între Berlin și alte localități. Ne dăm seama că aceste lucruri s-ar putea rezolva cu bani privați într-un timp mai scurt ar fi foarte bine pentru rețeaua feroviară să putem spune că în 5 sau 6 ani uh, lucrurile se vor putea uh, rezolva și că va exista și un profit. Dacă lucrurile s-ar face în 30-40 de ani, n-ar fi chiar atât de bine, nu-i așa? Dacă contabilizăm aceste lucruri, nu avem nevoie de bani privați, decât în cazul în care nu avem suficienți bani. Pentru că dacă nu ne putem permite, ni se va spune că se vor construi autostrăzi, de exemplu. 20 ani müssen sie quasi Trebuie practic să investim uh, tot atâția bani și în întreținere, în mentenanță, tot atâția bani cât am folosit pentru a crea, de exemplu, o autostradă. Aceasta este problema centrală și toate experiențele pe care le-am cunoscut noi în Germania, toate experiențele, deci, demonstrează că uh, dacă există un proiect. Nix, das kann gebaut werden. Canalul Mânecii, de exemplu, putem să-l facem, dar nu cu banii statului. Canalul a fost construit, a fost o catastrofă, o catastrofă privată. Noroc că n-a fost o catastrofă a statului. Statul ar fi putut să nu financeze acest lucru dacă trebuie oricum să delocalizăm. Privat, normalerweise, und das sind meine Erfahrungen in Berlin mit dem Airport, am uh, avut foarte multe speranțe cu aeroportul de la Berlin, de exemplu. Când există riscuri, e clar că toată lumea vine să bate la ușa statului. Mulțumim. Domnule de Crioncur, de Crioncur, vreți dumneavoastră să răspundeți primul? Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări adresate care arată interesul și competența acestei comisii. Mai mulți dintre dumneavoastră ați uh, ridicat problema procesului de selecție. Cum sunt identificate și selectate proiectele, adică Dați-mi voie să spun că aceste proiecte nu sunt alese pe criterii politice, ci pe criterii de politică, dacă înțelegeți diferența. E foarte important să clarificăm că rolul nostru este să sprijinim politica europeană. Aceasta este prezentată în mai multe documente, în care m-am și referit în prezentarea mea. Ce trebuie să știți dumneavoastră este că Banca Europeană de Investiții folosește 280 aproximativ de specialiști, de ingineri, de economiști. De multe ori, băncile nu au la dispoziție o astfel de forță bine pregătită. Noi avem specialiști, ingineri eh, pregătiți în diferite sectoare, inclusiv în sectorul de transporturi, care merg pe teren, se uită la proiect și verifică valoarea economică, adică profitul pentru societate. Nu doar profitul economic, ci valoarea lui. Verifică proiectarea tehnică și uh, se asigură că ea respectă bunele practici verifică viabilitatea financiară, bineînțeles, dacă există și un credit, și impactul de mediu în detaliu, impactul social. Iată, noi analizăm toate aceste lucruri noi înșine, nu îi lăsăm pe alții să o facă. Și asta înseamnă că putem adăuga multă valoare la fiecare dosar prin experiența pe care o avem noi, în plus față de experiența țării respective. Așadar, Politica fixează obiectivele, iar noi verificăm toate condițiile pentru a ne asigura că proiectul respectă politica europeană. Cât privește dimensiunea, acum asigur noi uh, suntem o bancă cu sub 2000 uh, de oameni, suntem în Luxemburg și nu putem uh, verifica uh, foarte, foarte multe proiecte. Așa că pentru proiectele mici am pus la punct un sistem prin care acestea vor fi gestionate de niște intermediari financiari pe baza acelorași criterii. Noi însă analizăm proiectele mari, adică cele care sunt în valoare de cel puțin 50 de milioane de euro sau peste. Doamna Meissner, am pus o întrebare în legătură cu pilotul pentru obligațiunile de proiect. Obligațiunea de proiect este un instrument care va fi desfășurată la adevărata evaluare în următorul cadru financiar, deci după 2014, dar aveți dreptate, avem și un uh, proiect pilot uh, până atunci, Comisia l-a propus și uh, avem o sumă alocată de 220 de milioane, mai mult sau mai puțin, mai ales pentru transporturi și pentru energie și altele, dar mai ales pentru transport. Și ne așteptăm ca cifra de 4 miliarde la care ați făcut referire să fie pentru perioada pilot, adică din momentul în care este aprobat acest proiect. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că dacă nu, vă dați seama că timpul se comprimă, nu ne mai rămâne mult până la sfârșitul lui 2013. Domnul Groș, a pus o întrebare despre amestecul uh, de instrumente de finanțare, granturi cu împrumuturi. De ce se facem acest lucru? Ei bine, aș reveni la slide-ul numărul 7 din prezentarea mea. Poate că am trecut prea repede peste acesta, pentru că aici vedeți schema pe care o folosim pentru a aborda această problemă. Să zicem că avem un uh, proiect am spus uh, și eu repet, luăm un proiect bun. Odată ce am hotărât că proiectul este bun, el poate avea un uh, profit foarte mare sau profit foarte mic, negativ pentru investitor. Un risc mare sau un risc scăzut. Dacă profitul este foarte mare și riscul foarte scăzut, atunci nici nu e nevoie ca instituțiile comentare să se implice. Piața va asigura finanțarea. Însă, dacă profitul este mic sau chiar negativ, adică e în pierdere sau riscul este foarte mare, asta înseamnă că trebuie să mizăm uh, pe granturi. Iar foarte adesea proiectele transfrontaliere se încadrează aici. Investitorul privat uh, e reticent, uh, nu vrea să se implice, așa că e nevoie de multe fonduri de la stat. Prin urmare, atunci când profitabilitatea financiară este scăzută și riscul mare, putem uh, folosi fonduri de la BEI pentru a credita, a consolida proiectul și a atrage apoi investitori privați. Iată care este modul în care gândim noi finanțarea. Doamnei Foster i-aș răspunde că nu pot uh, să subliniez suficient faptul că BEI nu folosește banii contribuabililor împrumuturile pe care le acordăm noi vin uh, de la bani pe care îi strângem de pe piața financiară. B este unul dintre cei mai mari emitenți de obligațiuni pe această piață. Asta asigur că nu înseamnă că noi uh, dedicăm mai puțină atenție modului în care sunt folosiți banii și rambursați. Din contră, spre deosebire de granturi, atunci când acorzi un credit, un împrumut, vrei să te asiguri că el ți se întoarce. Așa că noi asigurăm o monitorizare extrem de riguroasă, nu doar în ce privește punerea în aplicare a proiectului, din punct de vedere tehnic, ci și cu privire la capacitatea contractantului de a rambursa creditul. Noi credem că acest lucru face parte din valoarea adăugată a instrumentelor noastre de finanțare față de granturi, pentru că la granturi e mult mai greu să faci monitorizarea. Cel care ia împrumutul trebuie să fie deschis și să garanteze că îți acordă toate informațiile necesare să te asigure că îți va putea da banii înapoi. Iată care este diferența. În ce privește mecanismul de apel, da, el există, dacă doriți mai multe informații, pot să vi le ofer, dar le puteți găsi și pe website-ul nostru. Avem acolo toate detaliile cu privire la mecanismul de contestație, care credem noi că este cel mai avansat din mediul bancar. În ce privește problemele zonei euro și ratingul de țară, da, știu că problema este extrem de delicată și uh, rolul agențiilor de rating a fost uh, foarte mult criticat, iar în al doilea rând și interpretarea ratingurilor este o problemă, mai ales cele acordate companiilor și proiectelor individuale. Însă, până la urmă, trebuie să se acorde o valoare capacității unui proiect. Este ca într-o democrație. Nu avem uh, un sistem mai bun, dar acesta este cel mai puțin prost. Așadar, trebuie să-l folosim și pentru obligațiunile de proiect și pentru altele. Cam atât pot să vă spun eu. Poate că domnul Beret poate să vă răspundă la întrebările legate de PPP-uri. Președintele. Ei bine, să știți că democrația înseamnă și o responsabilitate. Nu știu dacă ratingurile țin cont de asta. Domnule Barrett. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să iau întrebările în ordine. Domnule Groș, ați uh, întrebat dacă e nevoie de o adaptare a regulilor privind achizițiile publice. Eu cred că în practică am văzut o evoluție clară în timp. Există comunicare permanentă între piața, autoritățile publice și autoritățile naționale și comunitare. Există dialog competitiv ca o nouă procedură, o evoluție semnificativă. Pe de altă parte, dacă ascultăm um, ceea ce ne vine din partea sectorului privat și a companiilor, constatăm că nu e nevoie să, să existe un regulament comunitar cu privire la PP-uri, un regulament unic, deoarece sistemul funcționează așa cum este. Poate nu e perfect, dar funcționează. Diferențele dintre state membre în termen de practici, obiective și condiții pe piață trebuie să fie uh, îngăduite pentru a permite o evoluție dinamică. Eu cred că dacă vă uitați la demonstrația mea de mai devreme, evoluția utilizării PPP-urilor, uh, începând cu piața britanică, spaniolă, până la cea germană, arată că s-au adaptat modelele. Fiecare piață a învățat de la altele și um, s-au uh, tras, s-au uh, primit beneficii de pe urma succesului sau insuccesului înregistrat pe alte piețe, s-au tras învățăminte. Eu cred că dacă ne uităm uh, mai larg la impactul PPP-urilor, ei bine, dacă analizăm nivelurile totale de investiții, vedem că acestea pot și sunt justificate de investitori, de instituții comunitare. Deci, noi, practic, îmbunătățim disponibilitatea finanțării într-o parte a pieței, ceea ce nu înseamnă că nu e nevoie de finanțare din cealaltă parte. Practic, noi, în momentul actual, nu avem un acces uh, prea ușor la, la resurse de finanțare adecvate, așa că ce a făcut uh, acest instrument al PPP-ului? Aduce o cantitate de finanțare în condiții negociate la nivel național și de la caz la caz. Eu cred că merită să discutăm mai pe larg aici uh, și uh, cred că trebuie să recunoaștem că prin uh, PPE-uri sectorul public nu-și asumă toate riscurile, pentru că dacă s-ar întâmpla așa, ar fi greu de văzut de ce o autoritate națională sau o curte de conturi uh, n-ar fi tras semnalul de alarmă. Nu cred că acest tip de structuri ar fi putut fi acceptat dacă și-ar fi stat cazul, stat situația. Uh, Curțile de conturi de la nivel național au fost foarte mănunțite în prezentarea materialelor și cred că noi putem vorbi despre dovezi. Avem uh, rezultate bazate pe dovezi care ne arată că s-a îmbunătățit uh, atât costul proiectelor, termenul de livrare, cât și modul în care este partajat riscul între părțile la proiect. Acum, sigur că nu sunt ocolite toate riscurile de care vorbea domnul Kramer. De exemplu, Eurotunelul, care a fost uh, declarat ca PPP, dar n-a fost gândit ca un PPP. A fost o investiție a sectorului privat. Și uh, trebuie să spunem, însă, cu rezerve, că acesta este unul dintre cele mai de succes proiecte pentru sectorul public, deși nu a fost unul dintre cele mai mari succese pentru sectorul privat, cel care l-a finanțat. Deci trebuie să privim mai nuanțat lucrurile. Doamna Meissner, m-ați întrebat dacă Germania a folosit în mod adecvat acest instrument. Ei bine, eu aș reveni la problema centrală. Autoritățile naționale, autoritățile de land și locale din Germania au avut o abordare mai specială, așa că la nivel de land și la nivel municipal PPP-urile au fost folosite intens, nu însă și la nivel național față de alte state membre. Acum, nu este o alegere bună sau rea, este pur și simplu alegerea care funcționează cea mai bine în Germania, dată fiind Constituția lor. Veți găsi similarități și în Spania și uh, o abordare complet diferită în Marea Britanie. Deci, că există flexibilitate și diversitate este un lucru bun, pentru că permite o paletă mai largă de opțiuni pentru, state, pentru autoritățile de stat. Nu înseamnă că se renunță la alternative mai bune, pentru că mereu să caut alternative mai bune. Doamnei Foster, acele instrumente de care vorbeați vor continua, reprezintă o formă specială de PPP pe bază contractuală, pe partajarea costurilor și a riscurilor, nu atât de mult a veniturilor. Deși vorbim aici într-un context al transporturilor, Cred că putem spune că PPP-urile reprezintă o inovare în materie de finanțare și ele au fost incluse în Carta Albă pentru transporturi, așa că orice fel de cercetare cu privire la infrastructură, orice fel de evoluții cu privire la eficiența combustibililor, toate acestea se încadrează în acest tip de instrument. Noi uh, sprijinim utilizarea parteneriatelor public-private ca o formă de inovare și uh, am spus acest lucru de mai multe ori. În fine, domnului Kramer, care a întrebat dacă se face un fel de târguială așa între sectorul privat și sectorul de stat, e bine, pot să răspund că toate sectoarele, adică nu putem spune că toate proiectele bune sunt făcute de privat și toate cele proaste sau slabe de stat sau invers. Eu cred că putem spune că autoritățile de stat, chiar și cele cu ratingurile cele mai bune, au o limită naturală până la care se pot angaja din bugetul lor pentru o anumită investiție. Pe de altă parte, piețele de capital din uh, zona euro și din restul Uniunii Europene sunt uh, foarte puternice. Avem piețe bancare foarte puternice. Așa că putem folosi ambele tipuri de resurse conform unui acord de împărțire a riscurilor și oportunităților. Cam asta s-a întâmplat în mare și am văzut că au existat cel puțin 4 sau 5 țări care acum au piețe mature pentru PPP-uri, dar am văzut că Germania, Franța, Italia, Polonia și chiar și Turcia, din apropiere, recuperează și fac tot mai multe PPP-uri, deoarece au constatat că le ajută să facă lucruri pe care nu le-ar putea face de unele singure. Așadar, iată că vedem astăzi că acest instrument permite investiții tot mai multe. Președintele, mai sunt patru vorbitori, o să vă rog pe scurt, aveți puțin timp la dispoziție și dacă s-au spus deja lucruri, vă rog să nu le repetați. Bine? Vă rog. Domnule Cancian, două minute. Grazie, grazie di questa occasione. Mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați dat ocazia să vă auzim. Cred că niciodată nu s-a întâmplat ca astăzi să înțelegem planificarea între BI și PPP-uri. Aș vrea să mă concentrez însă în intervenția mea asupra unui fapt. Astăzi avem un buget până în 2020, 32 de miliarde pentru transporturi și 50 pentru infrastructură. Deci 32 pentru 32 pentru transporturi, repet. Întrebarea mea este următoarea. Dacă investim aceste 32 de miliarde într-un fond, le punem într-un fond, prin acest efect de pârghie, mecanismul pe care l-ați evocat dumneavoastră, care ar fi disponibilitatea pe care o vom avea pentru infrastructuri dacă nu putem să le oferim sub formă de împrumuturi sau bonds aceste disponibilități, pentru că, evident, avem nevoie de sistemul de asigurare sau de garanție și de tot ceea ce este legat de ele. Dar nu vom putea acoperi 100% investițiile și trebuie să existe și o participare directă în finanțarea unor proiecte individuale, de exemplu, pentru că este insuficient să facilitezi creditul privat. Într-un sistem PPP, Facilitarea cretului e foarte bună, e clar, am înțeles că există un astfel de program până în 2014 ca proiect pilot, apoi vor fi probabil alte programe de acest tip. Dar în ceea ce privește participarea directă prin mecanismul fondului, mi se pare că am avea mai multe avantaje. Mulțumim, două de bache, două minute. Yes, um, eerste vraag Project Bonds. Da, mulțumesc, domnule președinte. Patru întrebări. Project Bonds și structura acestora. Cred că am înțeles că ele vor face obiectul unei, unui rating. Ce se va întâmpla dacă investitorii vor fi obligați să renunțe, să iasă din proiect în cazul revizuirii în scădere a ratingului? S-a prevăzut vreodată uh, pentru cazuri de acest tip? Ați putea să ne dați niște explicații? Foarte mulți oameni se gândesc și multe întreprinderi de asemenea multinaționale că există multe lichidități. Cum putem să interesăm, interesăm în aceste proiecte, obligațiuni de proiecte? Multe dintre PPP-uri nu făceau parte până astăzi din bilanțul autorităților. S-a vorbit despre Eurostat acum că există reguli noi. Ați putea să ne spuneți mai multe pentru că în trecut uh, acesta a condus la acumularea unor uh, datorii pentru foarte multe state. Apoi, legătura cu Orizont 2020. Au fost puși mulți bani la dispoziție pentru transporturi. Cum ar putea obligațiunile de proiect să financeze, să joace un rol pentru uh, acest element? Cum se poate face o legătură între priorități, de exemplu? Mulțumesc. Doamna Duron, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. O primă întrebare, și nu repet întrebările pe care le-au pus colegii. Costul expertizei pentru a calcula partajarea riscurilor între sectorul public și privat și costul expertizei pentru realizarea proiectului au fost incluse în uh, venitul uh, proiectului întreg, pentru că am impresia că este un cost considerabil. A doua întrebare, în ce proiect a existat vreun eșec asumat asumat de BI. A treia întrebare. Când vorbiți despre criterii, practic am vorbit foarte puțin despre criteriile de selecționare, criterii de mediu. Obiectivele sunt fixate de sectorul politic. Este normal, este responsabilitatea noastră, noi trebuie să facem acest lucru. Însă după aceasta dumneavoastră faceți o evaluare, de exemplu când construiți, trebuie să acordați o susținere, un sprijin pentru construcția unei noi autostrăzi. Oare includeți și faptul că în cazul acestei autostrăzi vor apărea eventual tipuri de trafic induse de alte moduri de transport mai durabile și astfel se va crea o datorie de mediu în alt sector. Acesta este un lucru care nu este neapărat tehnic și trebuie să-l evaluați tot dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Aș avea mai multe, dar două foarte clare. Una în legătură cu Project Bond și cealaltă cu PPP-urile. În legătură cu Project Bond, deci cu obligațiunile de proiect, oare o să fie până la urmă un model standard de astfel de proiect adaptat pentru fiecare proiect posibil sau fiecare uh, proiect va genera anumite specificități. Dacă vor fi diferite funcții ale emițătorului, vor exista și compensații acordate DBI? Aceasta este prima întrebare. Și a doua, în legătură cu PPP-urile este următoarea. Aceste PPP-uri nu funcționează doar în domeniul investițiilor, ci și în domeniul funcționării, deci a duratei de exploatare. PPP-urile au o componentă care ține de funcționare, de mentenanța echipamentului. Aceste lucruri au fost luate în considerare în cadrul politicilor pe care le vom avea noi în uh, domeniul investițiilor. De asemenea, există oare un statut european în PPP-uri legat de investiții? datoria aferentă investițiilor, unde este ea contabilizată și oare la cine rămâne, între ghilimele, la cine este înscrisă, la elementul public, la privat, la ambele, cred că este un lucru foarte important de precizat. Mulțumesc. Crayon, could you start on then? Again, Mr. Domnule de Creioncur, dacă doriți să vorbiți primul și domnul Beret poate să încheie. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, cu referire la întrebările ce nu țin de pe uri pot să spun următoarele. Domnule Cancian, factorul sau efectul de pârghie. Da, acesta este motivul central pentru care noi optăm pentru aceste instrumente financiare. Trebuie să spun însă că el variază foarte mult în funcție de tipul de instrument ales. Avem capitalul, equity, dacă avem un fond de investiții pentru infrastructură sau avem uh, un uh, alt instrument de tip obligațiune de proiect, ei bine, între ele diferența este foarte mare, procentul nu este niciodată același. Dumneavoastră vă referiți la modelul unui fond de investiții. Avem acest model, el funcționează, avem experiențe, avem cazul fondului de Marguerite, un fond de capital pentru infrastructură și avem uh, propuneri similare pentru viitor. Văd că nu sunteți prea convins. Să nu uitați însă că pentru astfel de instrumente e nevoie de timp. Din momentul în care sunt concepute până când dau rezultate, trebuie să treacă o perioadă de timp. Acum uh, deja am obținut rezultate și credem că vom uh, reuși să obținem și mai multe. Domnul Bache a întrebat uh, despre modul în care putem uh, atrage bani lichizi pentru obligațiuni. Ei bine, obligațiile de proiect, așa cum încercam să explic, este, sunt doar o modalitate de a încerca să atragem lichidități. Investitorii instituționali sunt cei care au foarte mulți bani la dispoziție pentru investiții. Structura pe care o elaborăm noi le va permite ca, pe baza regulilor lor interne, să își investească banii în astfel de obligațiuni. Ați spus că orizontul 2020 înseamnă și inovare. Da, de acord. Important, inovare nu doar în uh, industrie și sectoare conexe, ci și în transporturi. Noi am uh, acordat multă atenție aspectelor de inovatoare, transporturilor și serviciilor uh, de transporturi și intermodalității. Cât privește întrebarea doamnei Duron și costurile, da, în majoritatea cazurilor, costurile cu expertiza și cu pregătirea proiectului sunt incluse în costurile globale. Singura excepție importantă care îmi vine în minte este cea din Jaspers. Jaspers a fost elaborat uh, de la bun început ca un serviciu gratuit pentru statele membre care să le ajute să se pregătească pentru a absorbi fondurile structurale. Însă, da, includem și aceste costuri de care vorbeați dumneavoastră. Și, în fine, ultimul lucru la care vreau să mă refer, tot din partea doamnei Duron, um, ați menționat criteriile de mediu. E bine, vă asigur că în ce ne privește acestea sunt extrem de importante și uh, ca dovadă noi am lansat o consultare publică largă, inclusiv cu Parlamentul, cu privire la modul de elaborare al politicii noastre, cu privire la criteriile de mediu folosite în evaluarea proiectelor. Acestea sunt uh, disponibile pe website. Sigur că documentul e complex, are multe aspecte acolo. Mediul nu este un lucru simplu, după cum bine știți, dar avem criterii absolut transparente și, dacă tot am zis transparență, domnule președinte, revin la comentariul dumneavoastră, banca dorește să fie responsabilă, transparentă și, după cum știți, noi când uh, facem apel la aceste instrumente și când redactăm bugetul, suntem pe deplin responsabili în fața curții de conturi, care îi raportăm. Iar uh, Consiliul nostru de directori aprobă fiecare proiect pe care îl finanțăm. Avem 28 de membri, un membru din partea fiecărui stat membru plus unul din partea Comisiei și ei analizează proiectele doar atunci când ele au fost avizate printr-o consultare interservicii între toate direcțiile generale ale Comisiei. Și aici, sigur că includem și Direcția Generală pentru Mediu. Ea verifică dacă aceste criterii sunt uh, cu adevărat respectate. Domnul Barrett. Problem or question rather about ca să-i răspund domnului Cancian, în legătură cu folosirea titlurilor de valoare pentru a completa ceea ce avem în această facilitate. Am folosit structuri PPP uh, pentru a pune la oaltă titluri de valoare private și publice. E un element important din această facilitate financiară. A fost în trecut și va fi și pe viitor. Domnului De Bacăr, în legătură cu tratamentul privind uh, balanței de plăți. Dacă ne-am bazat pe așa ceva, atunci am venit cu argumentul greșit în legătură cu uh, PPP-urile, dacă merită sau nu să faci așa ceva. Acestea își au propriul merit. Și aici fac legătura cu întrebarea domnului Riche. Datoriile sunt recunoscute în anumite Deci o companie trebuie să aibă uh, o listă cu toate conturile, fie că e publică sau uh, privată. Deci uneori poate vrei să accelerezi programul și folosești alte programe, însă asta nu e un motiv pentru a alege PPP-urile. Doamne Duran, aș vrea să-i spun că suntem oarecum jenați. Nu putem spune că există o lungă listă de eșecuri, nu. Am avut foarte multe reușite de pe urma acestor parteneriate public-privat. Și nu vorbesc doar în numele BI, am vorbit și despre rolul curților de conturi naționale. În general, acestea au fost foarte stricte, foarte au analizat totul sistematic și au venit cu dovezi clare. Când vorbim despre un eșec, să vedem ce anume eșuează. Mulți promotori uh, privați, bineînțeles, nu au uh, avut profitul pe care îl așteptau, unii au avut costuri eh, mai mari decât cele la care se așteptau. Ca să vezi dacă ceva a ieșuat sau a reușit, e să vezi dacă proiectul a fost dus la bun sfârșit și dacă furnizează bunurile și serviciile publice la care pentru care a fost menit. Deci să ne gândim la asta, nu neapărat la profitul pe care îl obțin părțile implicate. Iată un exemplu. Când așteptările publice însemna un lucru, așteptările sectorului privat erau altele, deci mă refer la Eurotunel. Însă dacă e să vedem cum rămâne cu utilizarea publică, să ne gândim, au, că, au scăzut tarifele transportului între Marea Britanie și uh, continent, a crescut traficul de asemenea. Da. Atunci, e clar că vezi că acest proiect este dificil pentru cei care l-au finanțat, însă are niște efecte uh, publice clare. Deci lucrurile sunt mai nuanțate, însă nu putem vorbi de o listă nesfârșită de eșecuri. Vă mulțumesc. Very much. I just make a, a little comment. I think the Treaty of Canterbury is the problem with the Channel Tunnel and all the... Da, vorbim despre Eurotunnel. Poate că ar trebui să rescriem tratatul de la Canterbury. În loc să ne tot gândim la finanțe. De exemplu, putem avea un tren nemțesc care să circule prin uh, tunelul din canalul Mânicii. E, asta e tot. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru acest schimb de opinie atât de util și din câte vedeți, membrii sunt foarte interesați. Deci de fiecare dată când e vorba de bani, sunt interesați. Da, există un anumit nivel de neîncredere în ceea ce privește sectorul financiar, însă suntem și noi ca și populația uh, pe larg în această privință. Vă mulțumesc! Thank you very much.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 Okay, colleagues. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi se referă la studiul privind ajutoarele de stat către porturile maritime. A fost un studiu pentru a vedea dacă ajutoarele de stat pentru infrastructurile portuare sunt uh, satisfăcătoare sau dacă e nevoie de niște linii directoare specifice privind ajutoarele de stat către aeroporturile maritime. Domnul Van Roy a tocmit acest stadiu. Dumnealui tocmai ia loc aici. Domnule Van Roy, aveți 15 minute pentru a prezenta acest studiu, după care spuza de membri rămasă va interveni. Știți că e o perioadă deosebită acum înainte de Crăciun. În engleză, sectorul maritim, vorbim de acel dogoci, deci aveți cuvântul. Voi face prezentarea în limba olandeză, limba mea maternă, însă voi răspunde la întrebări în engleză. Eh, eh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă prezint rezultatele acestui studiu am realizat un studiu privind ajutoarele de stat în porturile maritime și cred că mi se pare că am o problemă cu microfonul, motiv pentru care voi lua microfonul președintelui. Vi se pare că mă auziți mai bine acum? Întreabă oratorul. Așadar, aș vrea să subliniez două elemente. Primul, ajutoarele de stat este un subiect foarte vast. Aș începe prin uh, primul slide. Ajutoarele de stat rămân așadar un subiect important. Multe servicii și infrastructuri uh, sunt legate de el. Noi ne-am uh, interesat de infrastructuri, de ajutoarele de stat consacrate infrastructurilor, pentru că mi se pare un element important pentru a înțelege explicația ulterioară. Al doilea element, al doilea lucru care ne-a fost solicitat, să examinăm mai îndeaproape poziția concurențială a porturilor, din mările europene din nord și din sud. Cu alte cuvinte, întrebarea este dacă ajutoarele de stat influențează în vreun fel competitivitatea acestor porturi din nordul și sudul Europei. Subliniez, ajutoarele de stat reprezintă un subiect pe care îl cunoaștem deja din anii 90 îmi aduc aminte, de exemplu, de un studiu care a fost comandat de DG Move pe vremea, DG SAP 7 pe vremea respectivă, DG Move acum, Uh, au fost realizate tot felul de studii din 1992 și au fost făcute foarte multe declarații din partea Comisiei și Parlamentului privind ajutoarele de stat, însă până în prezent nu există nicio inițiativă de ajutoare de stat uh, care să fie ajuns la maturitate în domeniul ajutoarelor pentru porturi. Subiectul este complex, dar în același timp este un subiect care se referă la competitivitatea porturilor europene dar și la competitivitatea întreprinderilor noastre. În prezentarea mea, și vă rog să trecem la al doilea slide, voi încerca să vă ofer, să vă prezint o idee privind uh, problemele de fond, pentru că în legătură cu ajutoarele de stat acest lucru nu este evident și apoi voi atrage niște concluzii și voi face câteva recomandări. Dacă vă uitați la acest grafic, observați care este efectul globalizării. Observați diferența între creșterea la nivelul comerțului mondial și creșterea PIB-ului național observați că mondializarea s-a accelerat începând cu anul 2000 și în ultimii 10 ani putem vorbi despre accelerarea acesteia. Care ar fi consecința? Ea este extrem de simplă. Există tot mai multe cereri în ceea ce privește capacitatea portoară, pentru că Uniunea Europeană importă și exportă 90% din mărfurile produse tocmai pe cale maritimă. Prin urmare, porturile au nevoie de capacități sporite. Porturile maritime sunt obligate, dată fiind mondializarea, să se gândească la creșterea acestor capacități și la creșterea infrastructurilor lor am putea să ne gândim la modul cartezian că trebuie neapărat să îndeplinim, să realizăm condiții echivalente pentru porturile maritime pentru ca să nu fie perturbări ale concurenței. Prin urmare, trebuie să stabilim reguli foarte clare, norme, acorduri foarte clare în domeniul finanțării publice și al ajutoarelor de stat. În cursul prezentării, veți constata că aceste lucruri nu sunt foarte evidente. Trecem la slide-ul următor. Puteți observa, vorbeam despre mondializare, deci despre efectele acesteia. Ceea ce vedeți în acest slide sunt diferitele segmente de, pentru transportul de mărfuri, de exemplu, care tranzitează porturile noastre maritime. Observați că în ultimii ani um, containerele au crescut cel mai mult transportul containerelor și uh, să vă spun uh, ce gândesc eu. Schimburile, comerțul cu aceste containere este foarte accesibil pentru porturi. Dacă vorbim despre minereuri, de exemplu, dacă vă specializați ca port maritim în acest domeniu, aveți nevoie de un complex alături, de un combinat lângă port. Da, acesta nu este cazul pentru toate mărfurile transportate în containere, însă constatăm că uh, portul, destinația finală pot fi uh, atinse fără niciun fel de intervenție anexă de tip european, chinez, american și așa mai departe. Foarte multe porturi au început să se specializeze în acest comerț cu containere. Este un avantaj nu numai ca infrastructură, ci se solicită și tot mai multe terminale de tip container în porturile maritime, pentru că trebuie să ne concentrăm pe acest segment containere, însă el solicită investiții foarte importante atât în domeniul maritim, pentru că poate fi vorba, de exemplu, de embarcațiuni care uh, ar putea transmite, a, transporta 14.000 de containere, e vorba de bani mulți și din partea uh, porturilor. Există de asemenea grupuri internaționale mari care s-au specializat tocmai în aceste investiții în infrastructuri de tip container. Și primul lucru care te înspăimântă atunci când este un grup de acest tip uh, este nesiguranța, pentru că nu poți să contezi pe acordurile încheiate nu poți să contezi pe un beneficiu sigur pe termen lung. Aș vrea să fac aici o adevărată pledoarie. Avem nevoie de acorduri extrem de solide în ceea ce privește ajutoarele de stat. V-am invitat mai degrabă dumneavoastră ne-ați cerut să ne uităm mai atent la porturile din uh, sudul Europei, de aceea vă prezint aici o hartă. La unul dintre uh, porturile cele mai importante este Mersk, Uh, vorbim despre un armator danez și eu ca danez pot să fiu mândru de acest lucru, vedeți pe această hartă densitatea serviciilor, modul în care acestea sunt repartizate în nordul Europei, densitatea serviciilor este mai puțin importantă. De ce? Pentru că merg și alți armatori consideră că Europa are două bazine maritime, bazinul din nord și cel de sud, respectiv Marea Neagră și Mediterana. De ce? Pentru că trebuie folosite embarcațiuni diferite. Există o frecvență diferită. Care este um, răspunsul? De ce? Din motive pur și simplu istorice, pentru că porturile din nord sunt mai apropiate de uh, complexele logistice industriale decât porturile din Sud. Ați putea să-mi spuneți bine, bine, dar când vorbim despre uh, China, de exemplu, ar fi mai simplu să ne oprim la Barcelona, of Valencia, of Genua, la porturi de tip uh, Marsilia sau Genova sau, mă rog, apoi să punem containerele pe un tren care se va deplasa spre nord. Dar trebuie să facem un calcul. Uh, o navă foarte mare poate să transporte în prezent până la 15.000 de containere. Un uh, tren de containere nu poate să transporte decât 24 de containere. Prin urmare, ar trebui foarte multe trenuri care să transporte aceste containere pentru a putea uh, descărca un, uh, o embarcațiune. În plus, transporturile dinspre nord spre sud mai ales în uh, domeniul feroviar, sunt supraîncărcate. Există de asemenea o problemă de fiabilitate a rețelei feroviare și nu vreau să vă ascund deloc acest lucru. Uh, pot fi făcute economii foarte importante atunci când uh, mergi într-un port din nordul Europei. De aceea optăm pentru porturile maritime din nord decât pentru o descărcare în porturile din sudul Europei. Care ar fi consecințele unei acțiuni de acest tip? Porturile din nord regiunile acestor porturi și regiunile din uh, porturilor din sudul Europei nu s-au schimbat practic prea mult în ultimii ani. Există o zonă de război, dacă vreți, între partea de nord și partea de sud. Cele două tipuri de porturi vizează același tip de mărfuri într-o anumită zonă, dar această zonă poate fi foarte limitată. Portul Rotterdam, de exemplu. Aici s-a făcut același exercițiu pe care îl facem noi aici cu graficul pe care vi l-am prezentat și au ajuns la aceeași concluzie ca și noi. Această suprapunere între cele două regiuni ar putea conduce la o concurență, dar această concurență este limitată. Dacă vă gândiți uh, într-un mod cartezian, dacă ar putea fi date ajutoare de stat mai importante pentru porturile din sud sau cele din nordul Europei, e bine, atunci această imagine n-ar fi uh, identică pentru că există porturi mai dinamice decât altele, unele porturi mai dinamice decât altele. Ce s-a întâmplat de fapt? Nu vorbim foarte mult despre porturile din nord și din sud, vorbim mai degrabă despre concurență între porturile din aceeași zonă, între Le Havre, Rotterdam, Anvers, uh, Dunkerque și altele, Genova, Marsilia, uh, Valencia și altele. Între aceste porturi, concurența este mult mai importantă decât concurența care există între porturile din nord și respectiv cele din sud, care ar fi pledoaria mea dacă eu sunt în concurență cu vecinul meu care e la 30 de kilometri de mine, atunci trebuie să stabilim acorduri foarte clare în termen de investiții investiții în infrastructură. Eu, ca port, trebuie să știu care sunt regulile normele pe care guvernul meu poate să le aplice pentru a-mi acorda un ajutor, astfel încât eu să mi pot extinde infrastructura. Care ar fi concluzia? Este important să permitem accesul tuturor porturilor la comerțul mondial prin intermediul uh, containerelor, de exemplu ele nu solicită ă, investiții deosebite în infrastructura portoară. Însă există și o a doua problemă. Avem nevoie de transparență, de condiții echivalente, de concurență între toate porturile. Acum aș vrea să trec la a doua parte a intervenției mele, care se referă la ajutoarele de stat. De, uh, van Pe acest slide puteți vedea un număr de proiecte care au fost deja realizate în Europa, începând cu anul 2009, în uh, ceea ce privește capacitățile portuare. În uh, prezentarea mea am vorbit foarte mult despre containere, însă trebuie să vă mai spun că un port poate să aibă o infrastructură de bază care este accesibilă publicului, cum uh, ar fi cazul docurilor, de exemplu, mm, sau a căilor de acces de tip feroviar sau uh, de tip uh, străzi. Structurile sunt pentru utilizări multiple, atât pentru încărcarea cât și descărcarea embarcațiunilor. Structurile pe care ne, le cunoaștem noi, în porturi sunt practic acestea pe care le-am spus deja. Infrastructura terminală se referă la macarale, la instalațiile fixe și uh, mobile uh, din portul respectiv. Apoi, un al treilea tip de investiții se referă la suprastructură și anume la tot ceea ce este necesar ca material pentru a putea încărca, respectiv descărca embarcațiunea. Avem deci infrastructuri pentru public, cu utilizator unic, apoi avem, uh, cum am spus deja, suprastructura și ajutoarele de stat. Există pentru toate cele trei tipuri, suprastructură, infrastructură respectiv utilizator sau utilizator unic. Nu spun că este autorizat, spun doar că este posibil să avem acest lucru. Cum sunt reglementate ajutoarele de stat în Europa? Eu nu sunt jurist, din păcate poate, sunt mai degrabă economist, poate tot din păcate, dar uh, oricum nu o să vă dau uh, detalii juridice, nu sunt capabil să fac acest lucru, îi voi lăsa pe cei mai competenți decât mine să o facă. Articolul 107 din tratat, fostul articol 87, are trei subsecțiuni. La subsecțiunea 1 se spune că un ajutor de stat este un ajutor care nu este conform cu piața unică și că trebuie să existe un transfer de fonduri publice. Acest transfer trebuie să însemne un avantaj pentru o întreprindere un avantaj pe care întreprinderea nu l-ar fi avut fără aceste fonduri publice, fără aceste ajutoare, ajutoare de stat. Ajutorul de stat uh, nu trebuie să fie selectiv pentru că s-ar uh, conduce, s-ar uh, ajunge la o distorsiune a concurenței. Ajutoarele de stat trebuie să conducă, în schimb, la un efect sau să aibă un efect asupra comerțului între statele membre. Acest ultim element uh, înseamnă, și este total logic, că articolul 107 limitează ajutoare de stat la statele membre și că deci nu se poate aplica în exteriorul Uniunii, însă acest lucru are consecințe. Există alte două subsecțiuni, subsecțiunea 2, în care se prezintă derogațiunile, derogările, pardon, în caz de catastrofă naturală, de exemplu, se poate acorda un ajutor de stat și la, paragraf, la subsecțiunea 3 avem alte derogări de tip discreționar, care se referă la proiectele europene de interes comun sau la activități economice sau un teritoriu economic care trebuie încurajat și pentru aceasta se vor acorda ajutor, ajutoare de stat. Acestea ar fi derogările. La aliniatul 1 avem, deci, cele patru elemente ale definiției și apoi la 2 și la 3 avem derogările. Problema pentru mulți decidenți politici și pentru cei din industrie este următoarea. Se invocă mereu aliniatele 2 și 3 pentru serviciile competente ale comisiei. Comisia, deci, dă o interpretare, însă această interpretare poate să evolueze într-un al doilea caz, interpretarea nu va fi aceeași ca și într-un prim caz. Foarte mulți decidenți politici, repet, și uh, persoane din lumea porturilor uh, percep lucrurile în acest fel. Ce am făcut noi ca atare? Ne-am uh, interesat de anumite țări, am selecționat un număr de 9 țări pentru că avem, avem foarte multe informații în legătură cu acestea. Le-am selecționat de asemenea pentru că în aceste țări există porturi de tip diferit. Și o să vor, vorbesc și despre aceste tipuri de porturi în slide-ul următor. E adevărat că v-am prezentat ajutoarele de stat, dar mai există un factor care complică lucrurile și anume organizarea diferitelor porturi. Prin urmare, am, uh, am interesat de uh, problemele legate de aceste porturi, am tras concluzii, uh, am discutat, am pus întrebări autorităților publice și sectorului industrial și am ajuns la câteva recomandări pe care o să vi le prezint imediat. Însă acum vreau să vorbesc despre organizarea porturilor în Europa. Banca Mondială a analizat organizarea porturilor pe plan mondial și uh, au fost identificate patru tipuri de porturi. Tipul 1 este vorba despre porturile complet publice. Infrastructurile și operațiunile sunt publice 100%. Ce înseamnă aceasta? Nu știu dacă putem uh, să legăm ajutoarele de stat uh, într-o formă juridică de acest uh, tip de porturi. Juriștii trebuie să fie cei care să ne ajute în acest domeniu. Ajutoarele de stat non-conforme sunt rare. Pot exista ajutoare de stat, dar ele trebuie să fie conforme pieței interne. Avem apoi tool ports. Sunt porturi cam ca și cele din prima categorie, însă operațiunile sunt realizate de antreprenori privați. Infrastructura, uh, și superstructura aparțin portului, însă încărcarea și descărcarea vaselor sunt efectuate de o întreprindere uh, portoară prin intermediul unei licitații de oferte, de exemplu. Ajutoarele de stat non-conforme regulilor pieței interne sunt mai rare în acest caz, însă sunt și ele posibile. Majoritatea porturilor noastre sunt ceea ce se numește landlord port. 58% din porturile europene sunt de acest tip. Ce înseamnă acest tip de port? Înseamnă că autoritățile portuare sunt uh, deținute, aparțin uh, sectorului local, regional sau național, care sunt uh, coproprietari ai domeniului portuar și sunt responsabili de dezvoltarea acestui domeniu, dar toate operațiunile sunt realizate de întreprinderi private. Și în acest caz, ajutoarele, ajutoarele de stat non-conforme pieței interne au fost făcute în mod regulat. Un ultim tip de port referitor la Regatul Unit. Aici nu putem vorbi despre ajutoare de stat non-conforme cu piața internă. Aceasta este analiza pe care am făcut-o noi. Vă propun să trecem acum la concluziile la care am ajuns, care sunt rezultatele acestei activități pe care am făcut-o noi, ale acestei analize. în uh, discuțiile pe care le-am avut, în contactele cu factorii de decizie politici, cu reprezentanții sectorului industrial, s-a ajuns uh, la concluzia că o inițiativă în domeniul ajutoarelor de stat uh, este o adevărată urgență. Prin urmare, așteptăm din partea Comisiei Europene o inițiativă pe termen scurt. O inițiativă care ar putea permite reducerea problemei transparenței și a lipsei de condiții echivalente între porturile europene. Nu am competența să emit judecăți de valoare, dar aș putea să vă spun că există o discuție în desfășurare la comisie între diferitele servicii și de aceea uh, dosarul ajutoarelor de stat nu avansează. Există anumite condiții de pornire care sunt incompatibile. DG Move până în 2010 era responsabilă de aceste ajutoare de stat pentru porturile maritime, după care această competență a fost transferată DG Comp. Și această direcție urmează să realizeze un studiu privind ajutoarele de stat, un studiu care va depăși ceea ce am făcut noi și în funcție de rezultatele acestui studiu se va ajunge la o inițiativă. Ceea ce este frapant, și aș vrea să subliniez acest lucru, este ceva ce se produce deja de ani de zile. Avem impresia că porturile din sud ar fi mai favorizate de ajutoarele de stat față de porturile din nord. Și în documentul nostru, în analiza noastră, practic n-am găsit niciun fel de dovadă a acestui lucru, însă am putut constata că statele membre din sudul Europei se implică parcă mai mult în activitatea porturilor, în organizarea portoare decât țările din nord. Însă în ceea ce privește sprijinul, susținerea, nu am găsit niciun fel de um, motiv care să ne facă să credem că ceea ce am afirmat anterior ar fi adevărat, și anume că unele porturi din sud sunt mai susținute decât cele din nord. Nu cred că există diferență între ajutoarele de stat acordate porturilor din nordul, respectiv din sudul Europei. Ca urmare a diversității a porturilor maritime, o diversitate care aduce o valoare adăugată de tip economic, ar fi foarte greu să avem o inițiativă juridică. De aceea, ceea ce fac eu aici este o simplă constatare. Constatăm de asemenea, și v-am vorbit de diferitele tipuri de infrastructuri, constatăm că aceste infrastructuri dacă ar trebui definite de comisie, uh, ar fi dificultăți. Aceste infrastructuri încă nu au o definiție. Rolul ajutoarelor de stat pentru fiecare infrastructură, de asemenea, trebuie uh, bine stabilit. Aș vrea să vă dau un exemplu. Un exemplu care e practic rezultatul uh, analizei portului din Transfeld o analiză făcută în 2010. Die golfbreker draagt niks bij. Dacă dacă ne gândim la acest port, nu avem nimic în plus față de operațiile de încărcare sau descărcare din portul respectiv. Operațiile comerciale însă nu sunt posibile dacă nu avem uh, utilaje potrivite. Oare utilaje Mm, foarte noi trebuie pentru fiecare stat. Președintele vrea să intervină. I come to the recommendation that... Ajung acum la recomandări. Următorul slide. five recommendations. First of all, en nu ga ik terug naar het Nederlands overschakelen. Voi vorbi din nou în neerlandeză. rugăm Parlamentul European să consulte reprezentanții industriei și să ia o inițiativă împreună cu Comisia în ceea ce privește ajutoarele de stat. Subliniez de asemenea faptul că îi sugerăm Parlamentului European să analizeze și politicile de concesionare în porturi, deoarece dacă aceste concesionări se fac la un preț redus, și aici am putea vorbi despre niște ajutoare de stat, însă în studiul nostru nu am analizat acest lucru. Vă cerem de asemenea sprijinul pentru, direct, pentru extinderea directivei privind transparența. Foarte multe porturi nu ar trebui să aibă conturi separate. E greu să știi uh, ce provine din banii publici și ce anume uh, provine de pe urma activităților comerciale. Acum, țările terțe. Articolul 107 se referă doar la statele membre și nu la țările terțe. Însă Marea Mediterană și în Marea Neagră e clar că există, are loc o denaturare a concurenței, deoarece intervin și țări terțe care intră în concurență cu porturi comunitare. Poate că Parlamentul ar trebui să vadă ce, poate face, ce se poate face în această privință, eventual în cadrul uh, OMC. spuneam despre cazul Vrams-Brins, însă există și alte elemente surprinzătoare. În orice caz, îi sugerez Parlamentului European să ceară porturilor uh, să înștiințeze Comisia și autoritățile naționale în legătură cu investițiile care au bani publici. Domnul El Cadraui, doamna Meissner, domnul Kramer, dragii mei, nu prea avem timp. Domnule El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Și eu am citit um, studiul în diagonal oarecum. Eu cunosc foarte bine porturile Cineva care cunoaște foarte bine porturile flamande se plângea de faptul că lipsesc definițiile legătură cu diferitele tipuri de porturi și infrastructuri. Aici avem o abordare diferită în ceea ce privește investițiile. Unele investiții sunt parțial finanțate din bani publici, altele nu. Accesul maritim navele pentru dragare, de exemplu, în portul Anvers. Eu cred că ar trebui să lămurim mai mult lucrurile în acest uh, studiu. E clar că există o paletă de practici în ceea ce privește gestionarea portului, în ceea ce privește abordarea față de investiții a, și ajutoarele sau sprijinul oferit de stat. Și e clar că aceste lucruri au un impact asupra competitivității și asupra condițiilor egale de participare. Legislația obligatorie încă nu are cum să fie impusă în acest domeniu, deci mai avem multe de făcut. O să acum câteva întrebări. Uh, ce principii generale credeți că vor fi necesare aici, dat fiind că există o așa de mare varietate de porturi? Dragarea, de exemplu, e o astfel de activitate care ar putea, poate fi, mai armonizată. Și în al doilea rând, relația cu țările terțe. Vorbeați de amenințarea, eventual de pericolul unor noi porturi bine echipate în Africa de Nord. Și eu însumi am putut să vizitez astfel de porturi. Domnule președinte, încă câteva clipe. Eu cred că va fi foarte greu să ducem acest dosar la nivel de OMC. Va fi nevoie de foarte mult timp, însă trebuie să integrăm și niște, ță, niște porturi din țările terțe și uh, teritoriul lor aferent în legislația noastră și același lucru se aplică și legislație și cred că a devenit momentul să extindem asta și în domeniul maritim. Domnul Simpson, noi terminăm la ora 12 și jumate. Fie că domnul comisar și-a terminat discursul sau nu. Voi interveniți, faceți cum vreți. Doamna Meissner, mulțumesc. Eu voi fi mai subcintă. de Saxonia de jos și vreau să menționez faptul că există cu siguranță concurență între porturile din nord și cele de sud, deoarece din ce în ce mai multe mărfuri sunt transportate pe cale maritimă. În Wilhelms, Wilhelmshaven, de exemplu, în Germania, navele mari pot Uh, ancora, deoarece este un port uh, deschis, însă portul din Hamburg e limitat în această privință. E clar, e nevoie de transparență în ceea ce privește ajutoarele de stat, însă nu vom avea un echilibru între nord și sud, deoarece transportul maritim e mai ieftin și întotdeauna <coughs> o mare parte din mărfuri se va îndrepta către nord. Asta arată studiile, între 70 și 30% din mărfuri vor merge către nord. E clar că trebuie să ne gândim la interesul Uniunii Europene, nu putem să trecem peste acesta. Deci trebuie să ne punem întrebări dacă ar trebui să subvenționăm, de exemplu, Tangerul, dacă acesta concurează cu Europa. Domnul Kramer. Vedem cine a mai rămas. Eu cred că problema e că porturile reacționează individual. În Germania, de exemplu, nu există o autoritate portoară. Există mai multe ministere, cinci ministere, Ministerul Finanțelor responsabil de vă, Ministerul de Interne responsabil de poliție, avem politi- Ministerul de, Agricol- de Agricultură care se ocupă de pescuit și avem și landurile în Saxonia de Jos, în Hamburg, de exemplu, are loc extinderea portului. Însă, de exemplu, același land dorește o adâncire a râului Elba. Deci sunt competențe regionale și la nivel național există astfel de exemple. Domnul Costa a fost aici, directorul portului din Veneția. Veneția și Triestul, de exemplu, colaborează în cadrul COPA, cu, colaborează, mă scuzați, cu portul COPA din Croația și au pus în practică un concept și anume cel mai repede cu cât mai puțin bani. Deci e un exemplu care poate fi folosit și în alte părți în Uniunea Europeană. Există mai multă concurență între ei, însă noi ne gândim la țările terțe. Deci doriți acum să răspundeți la întrebări? Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la ultima întrebare privind cooperarea. Cred cu tărie în valoarea cooperării între porturi. De ce? Portul e un organism autocentric, să zic așa, care are grijă doar de proprii săi membri. Deci dacă ai un astfel de, dacă ai 12 de astfel de organe într-un singur stat membru, toate centrele, uh, fiind uh, individuale, vor bani pentru extinderea propriilor proiecte. De aceea cred că guvernele ar trebui să aibă o politică portoară foarte clară. Și nu toate guvernele noastre au o astfel de uh, opinie bine tranșată porturile trebuie obligate să coopereze. Cum faci asta? La nivel de gestiune. Te uiți, de exemplu, la fuziunile și, și achizițiile între autoritățile portoarelor. Nu le place să aud așa ceva, deoarece și-ar tăia singur craca sub picioare. Însă dacă nu trecem de la aceste vorbe. Trebuie să coopereze Rotterdamul, Anversul și uh, Rotterdamul cu Brujul și așa mai departe. Sau alte declarații de acest fel. Deci dacă nu trecem la fapte, nu vom avea niște investiții raționale, deoarece uh, fondurile publice sunt limitate, vedem asta. Investițiile naționale, ceea ce vește porturile, se reduc uh, din ce în ce mai mult și dacă nu ne gândim la nivel supranațional, dacă nu ne gândim la unde ar trebui uh, să se localizeze un port, ce ar trebui să facă, cum ar trebui să fie organizat. Dacă nu facem asta, nu obținem nimic. Și știu că sunt aici prezenți și reprezentanții industriei, cărora acestor declarații nu le sunt deloc pe plac, însă sunt ferm convins că asta trebuie să facem. În al doilea rând, domnule El Cadraui, e o idee foarte interesantă să vedem zona europeană de transporturi. Aveți dreptate, avem OMC-ul, însă va fi nevoie de cel puțin 10 ani și nu vom soluționa nimic. Da, sunt pentru soluția sugerată de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Van Roy. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Trecem acum, sper că a venit domnul comisar, deci trecem la întâlnirea cu vicepreședintele comisiei, domnul Calas. Avem doar 40 de minute, deoarece trebuie să încheiem ședința la 12 jumate. Michael, da, ai dreptate. Ar trebui să avem o organizare mai bună când vin experți care să ne prezinte studiile. Asta e problema cu experții. Ei pot vorbi o zi întreagă despre subiectul lor, indiferent de cât timp e nevoie. Noi am alocat 15 minute pentru ultima prezentare și ați văzut ce s-a întâmplat. De aceea îmi cer scuze față de domnul comisar, nu v-am invitat să intrați, însă Mă gândeam că vă interesează mai mult să-l ascultați pe vicepreședintele comisiei decât să interveniți pe marginea unui studiu. Deci pe viitor voi fi mult mai strict cu acești oameni care vin să ne prezinte studii. Deci următorul punct, bună dimineața, vicepreședintele Sim Calas. Avem o mică întârziere de vreo 5 minute, îmi pare rău, avem până la 12 jumate. Vă dau cuvântul fără um, alte prezentări. Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Se apropie Crăciunul. Cu toate acestea, ne mai rămân încă chestiuni importante pe ordinea noastră de zi. Mulți dintre stimații deputați au uh, ascultat explicațiile despre tente de multe ori, asta nu înseamnă, sper, că le scade cu ceva importanța. Și uh, mă bucur să vă pot, uh, să vă pot prezenta TNT-urile revizuite și legătura cu facilitatea conectarea Europei. Acestea au fost adoptate la pachet de comisie pe 19 octombrie, împreună cu propunerea de a lansa faza de pilot a inițiativei privind obligațiunile de proiect. Pachetul este extrem de important pentru a putea stimula creșterea durabilă în Europa, care sigur că este obiectivul cel mare. Acum, mai ales în vremuri de criză economică, trebuie să cheltuim mai bine resursele noastre financiare, acest uh, lucru este un obiectiv cheie în ambele propuneri. Liniile directoare TNT și facilitatea conectării Europei vor contribui la un sistem de transporturi competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor. Va diminua congestia și va um, stimula potențialul de creștere al companiilor și va permite introducerea unor soluții de transport inovatoare. Cele două vor uh, ajuta să îndeplinim uh, scopurile strategiei 2020 și vom promova mijloace de transport uh, care respectă mediul înconjurător, pe mare, în aer și pe uscat. Sperăm ca transporturile să aibă o mai mare eficiență în funcționare pe viitor. Bugetul propus pentru facilitatea Conectarea Europei, 37 aproximativ de miliarde de euro, reprezintă o garanție pentru infrastructura de transport cu o valoare adăugată sporită pentru Uniunea Europeană, care să asigure creștere economică și transporturi fiabile. Facilitatea Conectarea Europei și orientările TNT merg mână în mână. Statele membre nu pot uh, pot acum uh, cere finanțare pentru proiectele mari și în același timp uh, să reducă investițiile pentru transport în uh, noul cadru financiar. Iată de ce, ca să prevină acest lucru, Comisia a um, introdus în anexă o listă de proiecte pentru cele două propuneri, pentru ca cele două propuneri să fie discutate împreună. Eu salut intenția comisiei dumneavoastră de a lucra împreună cu comisia ITRE. E esențial să existe un consens larg uh, pe acest dosar și să avem o poziție de negociere puternică a Parlamentului European. Consiliul a început deja lucrări intense cu privire la orientările TNT, iar uh, Propunerea întocmită de președinția poloneză a dus la discuții aprinse cu ministrii de transport de la Consiliul din 3 decembrie 2011. Președinția daneză, care urmează, dorește să se ajungă la un acord la Consiliul din mă aștept ca negocierile să fie dificile și contez pe sprijinul Parlamentului. Sper să fiți gata până atunci să apărați esența europeană a propunerilor. Proiectele cu cea mai mare valoare adăugată europeană, proiecte care pun accent pe interoperabilitate, pe monitorizare, toate acestea fac parte din propunerile noastre. Noi uh, credem că e nevoie de o discuție cu privire la buget și la lista de proiecte, însă ea riscă să fragmenteze sprijinul financiar european, ceea ce ar periclita obiectivele noastre în materie de transporturi pe termen lung. De ce conectarea Europei uh, are ca orizont de timp uh, următorul cadru financiar? TNT se încadrează în uh, orizontul 2030 și avem termenul 2050 pentru o rețea cuprinzătoare. Noi avem o structură duală și încercăm să selectăm cel mai mare actor, așa numită rețea cheie, Core Network. Pentru asta am desfășurat uh, consultări cu statele membre, cu Parlamentul European și cu actori interesați. Rețeaua de bază este o inovație foarte mare și ea selectează un număr limitat de proiecte care oferă um, cea mai mare valoare adăugată europeană. Trebuie să abordăm uh, verigile lipsă și lipsa de infrastructură, lipsa de interoperabilitate și trebuie să focalizăm investițiile. Pe scurt, să trecem de la um, sistemul fragmentat de până acum la un sistem de tip rețea. Pentru a implementa această rețea, noi propunem să consolidăm coridoarele, să creștem rentabilitatea. Un euro care e cheltuit într-un singur stat membru aduce un rezultat mai mic decât un euro care este cheltuit în coordonare cu mai multe state membre și cu părți interesate. Pentru că astfel se poate ține cont de mm, nevoi mai mari de trafic. Se poate face o integrare și o coordonare mai mari. Iar managementul infrastructurilor va fi, desigur, mai bun. Calendarele vor fi obligatorii și noi uh, suntem angajați pe principiul use it or lose it, folosești uh, fondurile sau le pierzi. Vom avea platforme pentru coridoare care să fie alcătuite din statele membre vizate, din părțile interesate și, uh, sigur, se va face uz de experiența coordonatorilor actuali. Platformele vor fi structuri ușoare care să completeze foruri deja existente. Nu vor uh, presupune birocrație suplimentară. Noi vom fi pragmatici în abordare, nu vom aborda soluții de tip universal, și uh, știu că unele state membre și-au exprimat deja rezervele, ceea ce înseamnă că va trebui să explicăm și mai bine că aceste coridoare reprezintă instrumente de implementare și cooperare. Vrem să ne asigurăm că investițiile sunt coordonate pentru a garanta cea mai mare plusvaloare. Avem uh, secțiuni în rețeaua de, de bază pe care trebuie să insistăm, trebuie să eliminăm blocajele, avem uh, sisteme precum SESAR și MMS care vor primi majoritatea fondurilor europene. Cum ziceam, uh, vrem să acordăm prioritate acelor proiecte care au cea mai mare plus valoare europeană. Din cele 30 ceva de miliarde, 10 sunt prealocate pentru fondul de coeziune. Acestea sunt disponibile doar pentru statele membre care sunt eligibile pentru fondul de coeziune, deci nu pentru toate cele 27 de state membre. Vom aplica rate de cofinanțare mai mari, dar cam aceleași ca și din fondul de coeziune. Astfel avem garanții suplimentare pentru statele membre. În plus, avem 24 de miliarde de euro din fondul de coeziune care vor merge la proiectele de transport, la TNT. Facilitatea Conectarea Europei va permite sectorului privat să facă investiții în transport, ceea ce este esențial, mai ales acum că avem constrângeri de buget. Noi considerăm că în jur de 2 miliarde de euro pot fi absorbite prin instrumente inovatoare de finanțare, cum ar fi obligațiunile de proiect. Vom face acest lucru în parteneriat strâns cu Banca Europeană de Investiții, care recent a obținut niște succese notabile în ce privește instrumentele pentru astfel de investiții în TNT. Comisia a calculat că aceste 31,5 miliarde de euro ar putea genera între 140 sau chiar 150 de miliarde de investiții în rețeaua de bază europeană grație efectului de pârghie. Aș vrea să subliniez că facilitatea conectarea Europei va fi gestionată la nivel central. Agenția pentru TNT va fi responsabilă pentru aplicarea acestui buget pentru toate propunerile. Însă dacă nu avem propuneri de proiect bine pregătite, nu se va putea face finanțarea. Eu uh, vă mulțumesc dumneavoastră pentru participarea activă de care ați dat dovadă la zilele TNT de la Anvers din uh, noiembrie. Acolo discuțiile au confirmat că e nevoie de o politică TNT modernizată, mai bine țintită, care să incorporeze efectul de plus valoare europeană. Doar astfel vom putea face investiții bune în noul cadru multianual. Așa că haideți să continuăm să lucrăm împreună la elaborarea acestor politici. Președintele Barroso a anunțat în plenarea din noiembrie care este programul de lucru al Comisiei pentru 2012-2014 și are, desigur, uh, inițiative pentru stimularea economiei. Să vă spun însă care sunt uh, cele care privesc transporturile. Vrem să promovăm pachetul pentru energie curată în transporturi, în, până în vară și vrem să accelerăm introducerea de carburanți alternativi. De asemenea, vrem să promovăm cel de-al patrulea pachet feroviar. Până la finele lui 2012 vom încerca să deschidem piața internă, vom face separarea între funcția de uh, manager și cea de operator pentru căile ferate. Vom încerca să, să finalizăm reformarea. Cât privește regulamentul pentru drepturile pasagerilor, acesta va fi un instrument important pe care sperăm să-l putem adopta. Și, în fine, vreau să spun foarte clar că vom monitoriza foarte îndeaproape uh, punerea în aplicare a blocurilor aeriene funcționale și a pachetului privind cerul unic european. Sperăm să nu fie întârziate și să putem veni cu uh, propuneri uh, legislative. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Nouă persoane au cerut să cuvântul și avem mai puțin de 30 de minute, prin urmare avem 10 vorbitori și sub 30 de minute. Două minute fiecare. Și vă voi întrerupe microfonul dacă depășiți cele două minute. Domnul Groș este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am avut ocazia să mai discutăm despre asta. intra în comentarii în legătură cu acest lucru. Da, suntem de acord cu prezentarea pe care ne-ați făcut-o, suntem de acord și cu abordarea dumneavoastră. Un singur lucru lipsește cumva și anume partenerii necesari pentru a lua decizii și pentru a ajunge la soluții. În ceea ce privește finanțarea, luarea deciziilor trebuie să se facă în primul rând în cadrul comisiei, deci dumneavoastră și colegiul comisarilor trebuie să luați o astfel de decizie. În ceea ce privește fondurile de coeziune, domnule Calas. E important ca lucrurile să rămână așa și am vrea să ne putem bizui pe comisie în această privință. În al doilea rând, Consiliul e important pentru noi. Trebuie văzut care va fi poziția Consiliului uh, pe marginea acestui dosar în contextul actual de criză. Sunt multe discuții în acest sens și e important să știm care este poziția acestor doi parteneri. Ce alt dosar menționa? Da, sunt de acord cu prioritățile dumneavoastră. În 2012 Deci suntem de acord cu prioritățile pe care le-ați stabilit pentru 2012, însă în ceea ce privește cerul unic european, aici avem uh, un dosar prioritar, deoarece termenul limită în 2012. sper să nu se aștepte până în ultima clipă în ceea ce privește acele blocuri aeriene funcționale. Mulțumesc, domnule El Cadrăui. Mulțumesc. Îi dau, uh, îi acord timpul meu doamnei Ayala Sender, coordonatorul meu, deci prefer ca dumnei să vorbească într Well, Mrs. Ayala, two minutes. Două minute, doamna Ayala Center. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Calas. În Cartea Albă, grupul nostru vorbea deja, referitor la Cartea Albă, vorbeam deja despre propunerea dumneavoastră inițială, spuneam că nu ar trebui să existe doar două regulamente istorice, a apărut și proiectul privind obligațiunile de proiect, însă am văzut că la negocieri, negocieri care păreau pozitive la început, au uh, început să se ivească probleme, deoarece unele state care și-au dat acordul în negocierile bilaterale cu dumneavoastră la acea logică a coridoarelor, încep acum să aibă tot felul de reacție. Deci aș vrea să știm exact uh, unde ne aflăm pentru a ști ce strategie și ce argumente trebuie pregătite. În ceea ce privește Connecting Europe, acum avem abordarea celor 22 de miliarde, partea istorică din rețelele transeuropene. Eu aș vrea să vă întreb ce strategie avem pentru acel moment din criză. Am văzut anul ăsta, Comisia și Consiliul au propus o reducere. Parlamentul a trebuit să o accepte, deci avem nevoie de o plus valoare pe care să o prezentăm. Și în ceea ce privește cele 10 miliarde condiționate de la fondul de coizionare, coiziune, dumneavoastră spuneți că mai sunt încă 24 de miliarde acolo, deci cum putem apăra noi um, aceste 10 miliarde Uh, față de cele 24 de miliarde de la coeziune care nu sunt atât de condiționate. Deci ce vom oferi în schimb? Și acum sinergia cu celelalte două lucruri, energia și telecomunicațiile. Cum putem ajunge aici la o confluență? Și în ceea ce este proiectele europene, cum le putem corecta cu Connecting Europe? Ja, vier puncte. Zunächst mal, wir hatten heute... Doamna Meissner. Mulțumesc. Am avut uh, și o prezentare din partea Băncii Europene de Investiții și mi s-a spus că la obligațiunile de proiect e posibil să ai un profit de 20 de ori mai mare decât investiția inițială. Deci cine va hotărâ ce anume va intra în proiectele pilot? De asemenea, cred că e bine că la Consiliu a început să se vorbească despre liniile directoare TNT. La învers, Consiliul nu părea, părea dornic de așa ceva. Sper că vor avea o abordare mai europeană, cel puțin asta ne dorim noi. Și un al treilea lucru e vorba de împărțirea între operatori și infrastructură. Uh, acel unbundling. Trebuie să vedem ce se va întâmpla în Europa. Știu că există un studiu în curs. Și în ultimul rând, în perspectiva, e o temă acasă pe care o avem cu toții după Crăciun și anume să convingem guvernele să nu blocheze cerul unic european pentru ca acesta să aibă câștig de cauză. Domnul Zel. Zele. Mulțumesc. Cred că noi, Comisia pentru Transporturi, ar trebui să transmitem un semnal clar. Acea facilitate Connecting Europe și accesul la ea și acea abordare privind uh, cu coridoare, aceste soluții sunt acceptabile după părerea noastră și nu vom uh, da curs uh, solicitării Consiliului de a înlocui termenul coridoare cu termenul proiecte. Avem șansa de a crea într-adevăr locuri de muncă și de a stimula dezvoltarea. Și dacă putem lua 10 miliarde de euro de la fondul de coeziune, vom putea da o șansă statelor membre eligibile. Fără asta nu vor putea pune în aplicare aceste proiecte. Și dacă vrem într-adevăr o plusvaloare la nivel european și nu doar la nivel național, atunci trebuie să facem cum sugerați dumneavoastră. Domnul Kramer, două minute. Mulțumesc. Da, vrem să încropim aici o rețea, însă nu prea, nu prea e ușor. am încercat asta în ultimii 20 de ani, acum avem mai multe proiecte, avem nevoie de mai mulți bani, deci nu știu dacă e soluția cea mai bună. De altfel, mai multe state, printre care Germania, s-au plâns de faptul că atunci când sunt uh, alese proiectele, uh, guvernele federale nu au fost implicate. Eu nu l-am primit alte informații. De exemplu, nu s-a cerut aportul um, Societății Naționale a Căilor Ferate Federale. Vă plângeți Vă plângeți de ce se întâmplă cu căile ferate și ponderea lor față de um, drumuri. Să nu uităm însă că nu vom putea schimba tendințele climatice fără o intervenție clară. Ceea ce privește Dunărea, acolo traficul e de 2-3 nave pe zi. Însă legătura Berlin-Statin ar putea să fie îmbunătățită cu puține fonduri. Fără uh, și astfel am reduce și impactul uh, climatic. Dar cine ia aceste hotărâri la urma urmei? Asta mă întreb eu. Kernnetzwerk. Äh, Sie haben auf die Bedeutung des Kernnetzes hingewiesen und insbesondere auch auf die Interoperabilität. Wir brauchen. Mulțumesc. Da, e o rețea cheie pentru care interoperabilitatea e foarte importantă. Și vrem niște rezultate, însă toate acestea ar trebui să se facă uh, ca muncă pregătitoare pentru înființarea acestor rețele cheie. Aș vrea să știu ce face Comisia pentru a garanta interoperabilitatea, pentru ca aceasta să fie viabilă, deci când vom avea într-adevăr aceste coridoare de transport. Ați menționat de asemenea faptul că unele țări um, au anumite îndoieli în legătură cu utilitatea acestor rețele de coridoare. Eu aș vrea să știu despre ce țări e vorba și ce îndoieli au, mai exact. Pentru că astfel să fim ținuți la curent uh, cu toții, să știm unde trebuie să facem eforturi suplimentare. Vă mulțumesc, domnule Herzog, două minute. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului comisar. Aveți dreptate când spuneați cât de importantă este, este implicarea partenerilor. Da, această platformă de coridoare trebuia, uh, trebuia lansată. E o idee excelentă, după părerea mea. Însă am o întrebare mai concretă. Ne puteți da detalii în legătură cu planificarea acestei platforme de coridoare? Cum va funcționa? Și a doua întrebare, aveți o strategie pentru a contracara aceste state membre care și-au exprimat îndoieli în anumite privințe sau care au venit cu critici? Dacă e cazul, ce strategie veți urma? Și o ultimă întrebare, cooperarea între Comisia Europeană și coordonator și platformele de coridoare. Cum se va organiza această cooperare? Ceva ce mă interesează mult. Vă mulțumesc, doamna Savisar, două minute. Mulțumesc. N-am prea mult timp uh, la dispoziție, nu voi justifica întrebarea, deoarece colegii au menționat deja poziția noastră privind uh, coridoarele de transport și în legătură cu facilitatea Connecting Europe. Asta s-a văzut uh, clar la ultimul Consiliu de Transport. Eu aș vrea să pun o întrebare care n-a mai fost adresată astăzi. Comisia intenționează să facă ceva pentru a uh, spulbera opoziția față de acest uh, proiect? And, uh, thank you to the commissioner. Doamna Foster, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Calas. Salut ceea ce ați spus în legătură cu Cesar. E un proiect care mă interesează personal. Be, um, very și cred că va fi uh, foarte bine să colaborăm cu Comisia pentru a face progrese în ceea ce privește cerul unic european. Mă bucur de asemenea că ați uh, făcut comentarii legătură cu sprijinul financiar pentru acest proiect. Da, pe bună dreptate trebuie să vedem valoarea adăugată și ne dăm seama că întreaga Europa ar avea de câștigat în ceea ce privește reducerea congestiunii din aeroporturi. Eu voi fi raportor la acest dosar și, așa cum s-a spus, vă, văd că avem un mesaj pozitiv din partea Comisiei uh, care ne bucură acum în preajma sărbătorilor. Vă mulțumesc, domnul El Cadraui. Ik, ik ga het woord niet nemen. Ik denk dat mijn collega's... Uh... Vă mulțumesc. Nu voi interveni pe larg. Colegii mei au uh, pus suficiente întrebări. Las pe domnul comisar să răspundă mai pe larg. Doamna Senalova, mare coadă aici la intervenții. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că sunteți dornic să discutați cu noi despre toate aceste lucruri. Avem și multe state membre noi. Am câteva întrebări concrete. Vorbeați despre principiul use it or lose it, folosește sau pierde bani. Cum vor funcționa în practică aceste lucruri? Dacă un proiect dă greș, ce se întâmplă? Nu mai poți cere bani de la fondul de coeziune? Și a doua întrebare. Aș vrea să știu în ce măsură există niște reguli clare pentru cofinanțare două chestiuni minore. Suntem de acord, bineînțeles, că finanțarea trebuie acceptată pentru proiectele care au o valoare clară, însă încă o dată vă întreb un lucru. Care sunt cerințele pentru a stabili această valoare adăugată? Ne puteți descrie cum alocați uh, banii de la fondurile de coeziune? Deci există multe probleme legate de asta și există și destul de multă neîncredere, mai ales în rândul statelor membre mai noi. Și credem că un astfel de instrument poate crește încrederea reciproc reciprocă. Și grație. Doamna Sarichiani, vă mulțumesc. Aș vrea să profit doar de ocazie pentru a vă reaminti că anul 2012 va fi anul în care ne vom ocupa și de negocierea reformării. Vor fi niște negocieri în cadrul uh, cărora sperăm să avem parte de sprijinul Comisiei Europene, deoarece vor fi niște negocieri dificile cu Consiliul. De asemenea, domnule comisar, folosiți-vă de puterea dumneavoastră politică pentru a convinge statele membre că trebuie să aplice așa cum trebuie primul pachet feroviar deoarece asta nu se întâmplă. Vă mulțumesc! Parcă am făcut aici un sprint de 100 de metri, însă, datorită eforturilor dumneavoastră de a respecta timpul, avem acum 10 minute în care domnul comisar va putea răspunde la toate întrebările pe care le-ați uh, adresat. Uh, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Am câteva răspunsuri concrete de dat. Domnule Kramer, a spus că cineva v-a spus că aceste proiecte sunt, sunt selectate fără consultări cu guvernele. Fals. Am avut cel puțin două runde de negocieri cu toate guvernele și trebuie să spun că de la bun început eu m-am temut pentru că sigur, apărea o presiune, era riscul să se facă niște favoritisme acolo, să se prefere unele proiecte, alții să conteste, de ce nu mi s-a inclus și proiectul ăsta, dar până la urmă, per ansamblu, cred că negocierile s-au desfășurat bine. Deci dacă vine cineva și vi se plânge, să știți că eu nu sunt de acord, nu pot împărtăși astfel de vederi. În legătură cu pachetul feroviar, există două mari probleme. Au fost ridicate aici și uh, nu doar aici, am mai discutat uh, despre ele și uh, cu um, coordonatorii și la zilele TNT și cu alte comisii. Cele două probleme sunt, uh, desigur, banii și coridoarele. Ce se întâmplă dacă proiectele nu pot uh, folosi toți banii? E bine, sigur, uh, Comisia de Control Bugetar va dori ca restul de bani să fie restituiți la buget și atunci se va lansa un nou proces, un nou proiect de cheltuire a banilor. Știm că acest lucru a fost avut în vedere la revizirea TNT-urilor, însă faza de pilot este în desfășurare și în 19 uh, octombrie, când uh, s-au făcut propunerile, am uh, constatat că nu putem, nu suntem gata să discutăm aceleași proiecte care au fost incluse la conectarea Europei poate că s-ar putea califica, însă deocamdată obligațiunile de proiect sunt abia în curs de elaborare. Abia acum creăm instrumentul și propunerile concrete vor urma după. În legătură cu coridoarele și cum să le gestionăm. Mai întâi, partea de management, partea de gestiune este descrisă foarte în detaliu în orientările TNT avem uh, chiar uh, mult mai multe detalii decât înainte, iar uh, noi suntem flexibili în legătură cu aceste detalii de funcționare. Vrem să evităm poverile birocratice, vrem să raționalizăm structurile. Așadar, Încercăm să ținem cont de toate comentariile, de toate opiniile, încercăm să ne adaptăm la structurile guvernamentale pentru că ele să funcționeze cât mai bine. Iar coridoarele însele reprezintă o etapă preliminară. Nu înseamnă că suntem gata să introducem schimbări radicale sau să creștem numărul de coridoare, așa cum spunea un reprezentant dintr-un stat membru. Coridoarele apar pe hartă și pentru noi asta înseamnă valoare europeană. Vezi acolo niște linii, niște fluxuri de transport care merg dintr-o parte în alta. Asta înseamnă că se creează locuri de muncă și venituri. Asta înseamnă valoare europeană din punctul nostru de vedere. Dar, cum ziceam, suntem flexibili Sigur, ne mai gândim, uh, mai putem discuta dacă să modificăm aceste coridoare sau nu, dacă rămân așa, dacă putem face niște ramificații, dar nu vrem să pierdem din vedere perspectiva de ansamblu. Sperăm ca negocierile să reușească și să păstrăm conceptul de coridoare. și avem o strategie de apărare pentru această abordare a coridoarelor. Dacă vine altcineva și ne dă o idee mai bună despre cum putem, um, cum putem uh, lua acțiune la același nivel, la scară mare, atunci, uh, desigur că suntem dispuși să le luăm în calcul. Suntem deschiși la orice propuneri, însă dacă nu dacă nu respectăm acest um, principiu de scară mare, atunci gândiți-vă câte vergi lipse avem în Alpi. 10, poate mii chiar. Deci, eu sunt pentru o gândire strategică, pentru această strategie, însă sunt gata să facem și ajustări în funcție de nevoile structurilor guvernamentale. Acum, suma de 10 miliarde. Este o problemă la care eu aș uh, vrea să pot să dau dovadă de încăpățânare, să o apăr până la capăt. Toate discuțiile și toate criticile care au survenit la Consiliul de Transporturi al Miniștrilor și peste tot unde m-am aflat, uh, mi-au întărit convingerea că acesta este instrumentul potrivit. Poate că astăzi, uh, în remarcile mele, n-am fost destul de nuanțat. Unii uh, consideră că acești bani au fost luați de la fondul de coeziune, dar este exact contrariul. Aceștia sunt bani de coeziune care sunt folosiți pentru proiectele de transport. TNT-urile sunt mari și e nevoie de un uh, instrument special din fondul de coeziune. Ieri m-am întâlnit cu mai mulți jurnaliști și le-am spus că eu nu pot să accept astfel de critici. Statele membre și uh, Parlamentul European știu că au dezbatere aprinse, aveți uh, tot felul de discuții în comitet. E bine, dacă dumneavoastră, în calitate de legiuitor, de factor decizional, dumneavoastră și Consiliul nu vreți să alocați banii în acest sens, cred că ei poate, nu știu, vor dispărea, nu vor mai fi folosiți. Bine, dacă nu vreți să-i alocați pentru conectarea Europei, e decizia dumneavoastră, o regret, o voi critica, nu voi renunța până la sfârșit, dar n-aș vrea să văd că cele 10 miliarde de euro vin la conectarea Europei, însă sunt uh, împărțiți în tot felul de plicuri naționale, pachete naționale, să se ajungă la țigănel, fiecare să treagă pe turta lui. Pentru că dacă nu se acționează la scară comunitară, nu se va putea conecta estul cu vestul, se vor face doar proiecte naționale. Nu aș vrea să se ajungă la o astfel de situație, tipic europeană de altfel. Mai mulți deputați uh, au uh, întrebat ce înseamnă valoarea adăugată și de ce e mai bine să avem 10 miliarde de acolo uh, de la fondul de coeziune. E bine, 10 miliarde cu un management comun, o gestiune comună, reprezintă o filosofie diferită. Filosofia partajului, a responsabilității împărțite, înseamnă priorități naționale, însă aici noi uh, conferim o valoare adăugată. Vom finanța proiecte mari care vor uh, conecta europenii Acum, cum să justificăm uh, necesitatea? Eu pot să vă spun că cele mai aspre critici vin de la țările de la Visegrad. Grupul de la Visegrad a, a spus prin uh, guvernul ceh că vor că va ține o reuniune la începutul anului viitor și acolo va încerca să dezvolte această idee, adică um, vor încerca să vadă cum um, pot fi utilizate regulile pentru ca proiectele să se încadreze, să se califice sau cum putem să fim mai flexibili în abordare. Sigur că este vorba de regulile de finanțare din fondul de coeziune până la 85%, nu înseamnă 85% din start, ci până la 85%, să fim clari. Și încă un element uh, foarte tehnic, pentru care nu avem încă date certe, avem o nouă propunere a Comisiei de introducere a unui plafon de 2,5% din PIB pentru toate tipurile de susținere structurală. Noi am înțeles că cele 10 miliarde sunt excluse din procentul de 2,5, pentru că, vă dați seama, nu putem să avem trei țări într-un proiect și una să absorbă 2,5% și să nu poată face proiectul, celelalte țări să-l poată face și să ne aibă banii. Vă dați seama, e dificil. Deci noi ținem la acest uh, nivel de 2,5%. Și problema cea mare pentru dumneavoastră și pentru statele membre, desigur, este modul în care se pot uh, combina fondurile respectând principiul subsidiarității. Noi vrem să vrem să propunem proiecte care să fie acceptate de statele membre. Să zică, da, vrem acest proiect, vrem acest coridor, ne angajăm, îl punem în aplicare. Dar, desigur, mai rămâne de văzut cum vom putea ajusta toate cerințele și procedurile. Asta rămâne de văzut la nivel legislativ. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumim, domnule comisar, pentru răspunsurile la întrebări. Mulțumim de asemenea și deputaților, mai ales pentru că s-au încadrat în timp ca să putem permite vicecomisarului să și răspundă la întrebări. Știu că aceasta este o problemă aici în Parlament. Trebuie să convingem Comitetul Regiunilor că nu vrem să furăm fondurile lor, ci vrem să coordonăm fondurile în domeniul transporturilor. Vă mulțumim foarte mult, stimate domnule comisar. Înainte să dispăreți cu toții, permiteți-mi, domnule comisar, să vă urez um, Crăciun fericit din partea noastră, dumneavoastră și personalului dumneavoastră și vă amintesc că stimați deputați, că în această după masă avem audiere cu privire la tahograful digital. Acum, eu îmi dau seama că aveți și alte chestiuni foarte importante de făcut, dar nu vreau să mă regăsesc aici doar eu, doamna Țicău, și 100 de experți și patru șiruri de scaune goale. Așa că v-aș fi recunoscător de-a dreptul dacă v-ați strădui să apăreți în această dupămasă. Și desigur avem și raportul foarte important al domnului Riche cu privire la tancurile petroliere. Cam atât, vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc!